Proszę Państwa, z poniedziałkowym... Doamnelor și domnilor, începem cu puțină întârziere, astăzi luni, dar totuși, iată că începem. Câteva chestiuni de natură procedurală în ceea ce privește ordinea de zi la cererea raportoarei doamna Kadenbach, punctul 6 de pe ordinea de zi, valorificarea globalizării, aspectele comerciale, a fost uh, deplasat, îl vom uh, aborda mâine dimineață, după punctul 11. De asemenea, votul cu privire la punerea în aplicare a regulamentului privind produsele fitosanitare a fost amânat ne va ocupa de acest vot la o altă întâlnire a Comisiei Agrie. Dacă nu sunt obiecții, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Putem, putem adopta așadar ordinea de zi. Astăzi avem interpretare în 20 de limbi, mai puțin cehă, malteză, slovacă și irlandeză. Mâine după masă însă vom avea interpretare în 23 uh, de limbi, pentru că avem o întâlnire cu parlamentele naționale. Iarăși va lipsi, din păcate, irlandeza. Să aprobăm procesele verbale a reuniunilor din 21-22 februarie și 27 februarie. Conform procedurii, vom considera că aceste procese verbale sunt aprobate dacă nu există obiecții. Trecem acum la punctul numărul 4. Aici aș dori să-i urez uh, bun venit domnului Joao Figueridu, care este membru al Curții de Conturi Europene. Bine ați venit, domnule Figueridu! Vă urez bun venit dumneavoastră, precum și angajaților dumneavoastră. Mă bucur că sunteți aici la noi și aș dori să subliniez faptul că relația dintre instituțiile noastre devine din ce în ce mai aprofundată. Dorim să ne bizuim pe cunoștințele dumneavoastră și pe experiența dumneavoastră. De asemenea, am dorit să vă prezentăm câteva sugestii și observații. În munca noastră de zi cu zi, suntem în strâns contact cu fermierii, cu fermierii europeni și credem că prin uh, măsurile acestea putem monitoriza și pune în aplicare mai bine politica agricolă comună. Alături de echipa dumneavoastră ați coordonat munca pe marginea acestui raport special în acest raport special ne concentrăm pe un element foarte important din schema de plăți de bază. Plățile acestea sunt unul dintre instrumentele principale din PAC. Aceste plăți influențează în mod semnificativ nivelul veniturilor fermierilor noștri. Acest nivel încă nu este satisfăcător încă apar anumite probleme. Una dintre probleme este lipsa de tineri în agricultură și mai sunt și altele. Aceste cheltuieli anuale cu plata de bază sunt uh, substanțiale. E vorba de plăți directe care ajung direct la statele membre și la fermieri. Cred că e vorba de un uh, flux financiar regulat și semnificativ. Dacă e să analizăm într-un mod mai sistematic aceste plăți, atunci putem constata că ele reies din reforma PAC. Dorim să existe astfel de plăți prin care să sprijinim venitul fermierilor. Însă, în același timp, nu dorim să influențăm tipul de producție abordat, direcția în care se îndreaptă activitățile de producere sau toate aceste decizii care rămân la latitudinea fermierilor. Plățile respective ar trebui în principal să sprijine nivelul de venit al fermierului. Din câte am înțeles, dumneavoastră veți vorbi mai în detaliu despre toate aceste aspecte și chiar mizăm pe acest lucru. Iată că sosesc în sală din ce în ce mai mulți eurodeputați, toți coordonatorii sunt prezenți, sunt prezenți reprezentanții tuturor grupurilor politice. Bine ați venit, domnilor și domnilor! Bine ați venit uh, le spun și tuturor invitațiilor noștri, tuturor, membrilor personalului. Și acum îi putem da cuvântul domnului Figeridu ca să ne prezinte raportul său. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase de bun venit. În calitate de membru al Curții de Conturi Europene, aș dori să spun că atitudinea noastră este întotdeauna să fim disponibili Parlamentului European, să fim uh, pregătiți în momentul în care vine o cerere din partea Parlamentului ca să ne prezentăm munca și noi sperăm întotdeauna că rezultatele noastre și munca noastră sunt cu adevărat utile pentru munca dumneavoastră ca legiuitor și uh, instituție care definește politici. Aceasta este atitudinea noastră, să vă punem la dispoziție toate cunoștințele noastre, toate rezultatele noastre și toate rezultatele muncii noastre. Dând curs invitației dumneavoastră de a prezenta acest raport cu privire la schema de plată de bază în favoarea fermierilor, aș dori să vă spun care sunt concluziile noastre principale. Documentul în sine este lung, informațiile cuprinse în el sunt foarte detaliate și ele poate că vor fi de folos în munca dumneavoastră. Acum, la această ședință, am venit doar ca să vă prezint principalele uh, rezultate și concluzii. Am o prezentare PowerPoint ca să fie mai clar ce dorim să vă transmitem. Care sunt concluziile generale ale auditului? Conclu concluzia principală este că schema de plată de bază, așa cum a fost aprobată în reforma din 2013, deci schema de plată de bază în favoarea fermierilor, se află pe calea cea bună pe plan operațional. Dar În munca noastră de audit am constatat că în anumite state membre și la nivelul anumitor uh, serviciile comisiei, în fine, am lucrat în toate la aceste, aceste niveluri și am constatat că în anumite puncte de vedere, de vedere există un impact limitat asupra simplificării, direcționării ajutorului și a convergenței nivelurilor de ajutor. Deci, avem două concluzii. Pe de o parte, noul sistem adoptat de dumneavoastră în 2013 se află pe, cal, pe calea cea bună, dar există anumite limitări în cele trei domenii numite. Simplificare, direcționare și convergență. Vă voi prezenta mai multe informații despre toate aceste neajunsuri în curând. În ceea ce privește calcularea sumelor, am constatat că agențiile de plată din statele membre fac eforturi substanțiale în acest domeniu. Noi am constatat că sistemele de control din statele membre pe care le-am analizat noi, pe care le-am vizitat noi, atenuează, în general, riscul calculării incorrecte și alocării de plăți de bază în mod incorrect. Plățile acestea, per total, nu au fost afectate de erori materiale. Însă, și trebuie să subliniez acest lucru, în anumite cazuri, valorile sumelor pentru plata de bază au fost uh, calculate imprecis, au fost uh, calculate doar provizoriu sau se bazau pe estimări. Și anumite agenții de plată pe care le-am vizitat noi se confruntau cu anumite probleme specifice. În ceea ce privește gestiunea generală a scheme de plată de bază, și după cum știți, e vorba de un efort de gestiune foarte mare, mixt al Comisiei cu statele membre, e bine, aici noi am constatat că statele membre au primit din partea Comisiei Europene sfaturi și consultanță foarte mare și rezultatele auditelor au fost foarte bune. Însă lipsea anumite informații privind monitorizarea. Și în ceea ce privește rolul organismelor de certificare, noi am constatat că Comisia ar fi, ar fi putut să ceară mai multe acestor servicii din statele membre. Care sunt concluziile în ceea ce privește simplificarea? Sunteți conștienți, sunt sigur, că regulile europene conțin foarte multe opțiuni și excepții. Opțiunile alese de statele membre nu au favorizat întotdeauna simplificarea. Știți că sunt atât de multe opțiuni și excepții. Și după cum spuneam, alegerile făcute de statele membre nu duc întotdeauna la simplificare. În raportul nostru, noi subliniem aceste cazuri Există anumite zone agricole din, state, din statele membre unde situația este extrem de complexă. Una dintre acele opțiuni le-a permis anumitor fermieri să obțină profituri neașteptate. Am explicat aceste lucruri și în raportul nostru. Acestea au fost principalele concluzii care vizează simplificarea. În ceea ce privește direcționarea, Știți probabil că unul dintre principalele scopuri ale reformei din 2013 a fost acela de a ținti mai bine, de a direcționa mai bine subvențiile publice din partea Uniunii Europene. Iar în acest domeniu noi ce am descoperit? În primul rând să nu uităm că s-a introdus un nou concept, acela de fermier activ. S-au înregistrat câteva rezultate bune cu acest nou concept de fermier activ. Totuși, per total, acest concept a fost greu de pus în aplicare și a avut un impact limitat. După cum știți, din 2018, după ce se ia decizia alături de Consiliu, statele membre vor putea reduce criteriile pe baza cărora candidații își uh, dovedesc statutul de fermier activ sau pot să întrerupă aplicarea listei negative. În ceea ce privește direcționarea, mai trebuie să spun un lucru. Reforma a extins categoriile de terenuri pentru care se poate plăti acest tip de sprijin. De asemenea, a extins categoriile de activitate agricolă minimă. Anumite state membre au activitate proactivă în atenuarea riscului de cereri speculative. Totuși, noile reguli cu privire la eligibilitatea terenurilor au creat anumite probleme de punere în aplicare. În ceea ce privește convergența nivelurilor de ajutor, care sunt concluziile noastre principale? Ele sunt următoarele. Nivelurile de sprijin din 2013 pe hectare au devenit mai uniforme. Însă, în 11 din 18 state membre, vor continua să existe diferențe foarte mari după 2019. Iată aici o hartă cu situația din Uniunea Europeană în ceea ce privește diversele modele de convergență. Schemele pilate de bază are anumite limitări când vine vorba de venitul fermierilor. Și după cum știți, prin această schemă se favorizează într-o oarecare măsură fermele mai mari. Lipsa unor obiective clare de bază rezultă într-o evaluare dificilă a eficienței sprijinului acordat. De aceea noi am venit cu câteva recomandări pe care le adresăm Comisiei. În primul rând, Comisia ar trebui să abordeze slăbiciunile în ceea ce privește controlele cheie. Comisia ar trebui să corecteze plățile unde valorile sunt afectate în mod semnificativ de erori sau de informații depășite. Comisia de asemenea ar mai trebui să revizuiască sistemele pentru diseminarea informației în rândul statelor membre. Comisia ar trebui să pună în aplicare transmisia informațiilor esențiale și de asemenea ar trebui să clarifice rolurile care îi revin ei, pe de o parte, și organismelor de certificare pe altă parte. Nu în ultimul rând, rolul comisiei pe viitor ar fi următorul. Înainte să facă propuneri pentru arhitectura viitoare a PAC, ar trebui să analizeze sprijinul pentru venit pentru toate grupurile de fermieri. De asemenea, comisia ar trebui să definească obiectivele operaționale ale oricărui mecanism de sprijin de venit. Ar trebui să examineze exact cum ar putea fi proiectate cât mai bine aceste mecanisme pentru a atinge obiectivele scontate. Nu în ultimul rând, Comisia ar trebui să facă o legătură între toate măsurile propuse, în așa fel încât acestea să fie legate, deci, cu obiective și termeni de referință de bază operațional, în așa fel încât să se poată com- uh, compara performanța sprijinului acordat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele concluzii ale raportului nostru. Principalele concluzii ale auditului nostru. Acestea sunt recomandările pe care le transmitem noi comisiei ca să fie mai bun pacul pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do zgłoszeń z sali. Jako pierwszy pan poseł. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la lista vorbitorilor. Domnul Des, mai întâi din partea PP. Sunt domn Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult Curții de Conturi pentru acest raport. Spre deosebire de raportul din cazul înverzirii, cred că sunt foarte multe lucruri de bun simț în acest raport, chiar dacă, adevărat, trebuie să mai vorbim despre înverzire. Tocmai de aceea, uh, am și primit răspuns foarte rapid la sesizarea noastră. De fiecare dată se spune în opinia publică cel puțin că cheltuim, cheltuim mult prea mulți bani pentru agricultură și de aia într-un raport al Curții de Conturi m-ar bucura să auzim odată că um, uh, plățile directe în agricultură, dacă ne raportăm la plățile pentru tot felul alte de domenii, de fapt sunt doar o fracțiune din cheltuielile totale. Ceea ce <clears throat> îmi lipsește încă din acest raport ar fi o, uh, o ar fi ar fi o mențiune a suprafețelor uh, uh, verzi de pășunit permanente. Poate că pe viitor ar fi bine ca delimitarea acestor suprafețe să nu mai apară. Văd că raportul Cunții în rezumatul la punctul 5 arată că doar 5 state membre vor respecta în 2019 regula privind primele unitare pe suprafață. Noi în Germania deja respectăm uh, aceste cerințe și nu pot decât să solicit cealaltă state să ni se alăture, pentru că dacă am fi uh, dacă nu am fi avut uh, aceste dispoziții în vigoare, atunci foarte multe ferme, în special în domeniul procesării laptelui, s-ar fi închis. Da? Această criză prin care a trecut sectorul lactatelor recent a putut fi depășită doar pentru că uh, am reacționat corespunzător. Apoi, la pagina 11, trebuie să caut pasajul, se zice că plățile compensatorii în agricultură sunt, reprezintă o contribuție la uh, uh, reducerea și optimizarea prețurilor la alimente. Uh, în principiu, într-adevăr, este adevărat, <clears throat> dar v-aș spune că în 1961, la vârsta de 14 ani, am făcut uh, carnetul uh, pentru permisul de conducere pentru uh, tractor. Atunci o tonă de uh, grâu costa 55 de mărci germane. Dacă azi am plătit 27,5 euro Uh, pentru, pentru aceeași cantitate de <clears throat> grâu, atunci uh, uh, nu, nu am mai putea supraviețui. Da? Iată care sunt uh, diferențele uh, semnificative, cum au evoluat prețurile. Și eu cred că plățile directe uh, de aceea sunt într-adevăr o contribuție la a păstra la un preț rezonabil alimentele de bază. Vă mulțumesc pentru acest raport. Eu cred că este foarte interesant și o bază bună pentru lucrările noastre ulterioare. Am pus Andriu, ne ograniczamy ceasul Mulțumesc. Domnul Andriu acum, nu o să vă, nu o să vă um, tai microfonul dacă depășiți timpul de vorbire, dar vă rog să vă respectați dumneavoastră timpul de vorbire. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, reprezentantului Curții de Conturi, nu numai pentru prezentarea raportului, ci și pentru calitatea acestuia. Acum câteva săptămâni, și aici nu suntem întotdeauna de acord cu cele spuse de domnul Des, am vorbit despre o serie de subiecte, printre care și dezvoltarea rurală. Și poate că n-ar strica să organizăm o dezbatere și pe marginea unui raport de sinteză, pentru că spiritul acesta al unei imagini globale pe, cu privire la această reformă a politicii agricole comune ni s-ar părea extrem de util. E important să avem în vedere toată activitatea dumneavoastră. N-ar strica deloc o astfel de abordare globală, așadar. Sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu uh, această reformă și din perspectiva veniturilor, dar nu numai. Cred că trebuie să Uh, ținem seama de faptul că agricultura intervine asupra alimentelor, asupra sănătății oamenilor, asupra mediului, a uh, stării, situației în care se află apele, solul. Deci, în funcție de cum puneți dumneavoastră problema, în funcție de elementele și unghiurile pe care le folosiți în analiză, putem trage anumite concluzii. Însă important este aici uh, să tragem concluziile finale, concluziile definitive. Pe... Suntem astăzi în data de 23 aprilie. Propunerea comisiei vizează, dacă am înțeles eu bine din calendar, data de 29 mai. Aș vrea să vă întreb așadar, veți veți contribui într-un fel la, la documentul final al comisiei, în baza calendarului care ni se prezintă astăzi. De regulă așa se întâmplă, acesta e spiritul, dar nu știu dacă și de această dată, pentru că înțeleg că deja serviciile comisiei lucrează la aceste uh, chestiuni de câteva luni și poate că recomandarea Curții de Conturi sosește destul de târziu în acest parcurs. De asta vreau eu să înțeleg dacă uh, ceea ce faceți dumneavoastră până la urmă dă roade în ceea ce privește îmbunătățirea activității administrative pentru modernizarea PAC. Vreau să știu dacă se valorifică obiectivele acestea la, nivel, la nivelul comisiei, dar și la nivel național. Vorbeați apoi de simplificare și de echitate. Considerați că este cazul să se renunțe la referințele istorice? Vi se pare că e corect și judicios acest lucru? pentru punerea în aplicare optimă a regimului plăților de bază, pentru că acest lucru nu duce, așa cum și dumneavoastră înși vă arătați, la o îmbunătățire a sistemului intern. Apoi, se aplică această partajare a ajutoarelor. și decuplarea uh, ajutoarelor. Considerați dumneavoastră că trebuie continuat cu decuplarea sau ar fi mai bine să revenim până la urmă la diverse modalități de a susține agricultorii, de a susține sectorul agricol în mod dinamic pentru a se garanta veniturile agricultorilor și nu pentru a interveni doar prin decuplarea ajutoarelor așa cum ni se propune în prezent de către Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman. Ja, eh, Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că e foarte interesant raportul Curții de Conturi. Are eh, o abordare foarte eh, bună. Am o întrebare specifică acum. Spuneați că plățile în diferite state membre sunt derulate în regimuri diferite. Ați analizat așadar uh, sistemul de plăți și sistemul de eligibilități pentru uh, plată. Um, nu ar trebui să ne renunțăm la, la acest sistem de eligibilitate și să limităm plățile directe, plățile de bază doar la cei care efectiv lucrează pământul? Spuneați că de multe ori Uh, banii ajung la persoane care sunt eligibile, dar nu, nu la cele care, într-adevăr, lucrează pământul, la fermierii propriu-ziși. Eu cred că în anumite state membre, într-adevăr, avem a face cu un fenomen foarte răspândit și uh, ne tot îndepărtăm de vreo 18 ani de sistemul de referințe inițiale, dar folosim încă aceeași bază de calcul ca și în anul 2000 dar, dar astăzi deja suprafețele sunt deținute în foarte multe cazuri de cu totul alte persoane decât cele care se înregistraseră în 2000. Mulțumesc, domnule președinte. S-a solicitat comisi... Eh, eh, curții să analizeze acele uh, elemente din simplificarea plăților de bază care ar avea un real impact asupra veniturilor agricultorilor, astfel încât aceștia să poată beneficia de prețuri corecte, să poată trăi în mod decent din producția lor, dar mai ales să nu depindă exclusiv de aceste ajutoare. Și aici este cheia problemei. Trebuie schimbate, deci, regulile pe care se bazează această nouă PAC. Aș vrea să vă dau un exemplu. Prețul grâului în Franța în 91 se vândeau 230 de, se vândea tona cu 230 de euro. Acum același, aceeași tonă costă peste uh, sub 40 de euro și uh, la care se adaugă ajutoarele pentru tona de, de grâu. E o situație care duce la circa 140-150 de Uh, euro pe tonă, o situație de asemenea care durează de 4-5 ani. Uh, povara, pentru, povara financiară de pe umerii agricultorilor crește într-una. Până la urmă, statele suverane uh, sunt în situația de a permite vânzarea sub costul de producție. Apoi m-aș referi la regimul aplicat uh, zonelor defavorizate, care a determinat, cum vor spunea mai devreme, o dependență aproape totală a agricultorilor de ajutoarele de ă, la stat. Este catastrofal lucrul acesta, ori din păcate constat că nu există nicio propunere care să aibă cu adevărat obiectivul de a reduce, de a combate dependența agricultorilor de aceste ajutoare. Ce ă, aveți în vedere să faceți în acest sens? Mulțumesc. Domnul Hauslick. Mulțumesc pentru acest raport n-ați vorbit însă deloc despre impactul de mediu al reformei uh, politicii agricole comune. Reforma s-a petrecut sub uh, motoul uh, per mai multă performanță în condiții de cruțare a mediului. Deci eu cred că biodiversitatea, de pildă, protecția biodiversității este un obiectiv foarte concret. Nu ați spus în ce măsură a fost atins la negocierile respective am spus uh, că nu poți, pe de o parte, să simplifici lucrurile și apoi uh, să uh, te plângi că plățile sunt, ajung nedirijat la beneficiar care poate n-ar fi eligibil. Deci, dacă luăm doar hectarul ca suprafață de referință, atunci, atunci practic oferim un ajutor uh, marilor companii agroindustriale și uh, de pe urma cărora profită doar câțiva oameni și nu, nu oferim un real ajutor fermierilor. Spuneați de asemenea că trebuie formulate nevoile, trebuie să, trebuie să arătăm cine are nevoie cu adevărat de ajutor în agricultură. Cine se află în situația în care uh, are nevoie de o completare a veniturilor sale? Cine trebuie să trăiască de pe urma uh, activității agricole și cine nu? Dar nu faceți propuneri cum să reglementăm uh, această nevoie de subzistență, acest necesar de subzistență a fermierilor. Există foarte mari diferențe între fermieri. Există uh, fermieri care uh, și pe lângă un preț uh, mic sunt încă rentabili, alte mari întreprinderi agricole nu sunt rentabile nici măcar în condițiile subvenționării. Iar în ce privește decuplarea, cred că Germania este singura țară care a operat în totalitate această decuplare, ceea ce are și foarte multe dezavantajare, să știți, dez, dezavantaje. Să știți că nu sunt adeptul unei decuplări 100%, Ehm, de pildă, eh, cei care au eh, ferme cu efective mari de ovine au pierdut foarte mult pentru că eh, au suprafețele pe care pasc aceste animale au fost excluse din regimul de plăți. Albert Tess a vorbit despre fermierii de lapte care sunt în continuare foarte dependenți de, de prime. Nici asta nu este bine, pentru că cunoaștem uh, că uh, liberalizarea pieței duce la uh, diferențe uh, de preț care fac ca prețurile noastre să nu mai fie competitive. Când laptele ajunge la 30 de cenți, nu mai poți fi competitiv și dacă ai fi competitiv, să zicem, pe piața globală, nu mai poți să supraviețești fără ajutare. Deci, liberalizarea totală a, în agricultură a generat mai întâi o uh, o criză a uh, fermierilor uh, de lapte, dar uh, nu putem acum să îi lăsăm dependenți 100% de ajutoare. M-ar bucura așadar dacă raportul Curții de Conturi ar indica și unele posibile soluții pentru situația actuală. Știm că comisarul a prezentat deja obiectivele pentru uh, următoarea perioadă în agricultură, dar nici acelea nu sunt uh, realiste, pentru că nu au niciun fel de legătură cu realitatea. Nu putem să fim compatibili, uh, competitivi pe piața globală, pe de o parte, și pe de altă parte să, uh, să trăim numai din subvenții. Și nici liberalizarea totală nu este o soluție. Mulțumesc! Sandra. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport aș dori să vă cer, dacă se poate, să discutăm mai mult despre convergență. S-a spus clar că acest sprijin favorizează marile ferme și atunci eu mă întreb cum, este, cum poate fi sustenabil un sistem agricol în care marile exploatații, marile ferme necesită ajutor public pentru a supraviețui. Dacă discutăm despre agricultură în termeni de concurență, competitivitate și doar marile ferme sunt competitive și ele cresc mereu din ce în ce mai mult, atunci cum e posibil să aibă nevoie de subvenții ca să supraviețuiască? Nu se poate. Atunci eu cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape această chestiune. Aș dori să ne mai spuneți câteva lucruri despre discriminarea micilor exploatații în momentul în care se distribuie ajutorul public, mai ales în anumite state unde apar aceste probleme specifice. Aș dori să vă mai întreb dacă ați evaluat cumva inegalitățile față de uh, femeile de la țară în domeniul acordării acestor ajutoare. Mulțumesc. Madame Aguilera. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi. Acest raport este foarte interesant, analiza este foarte interesantă. Am văzut care sunt efectele. La ora actuală analizăm efectele politicii agricole comune actuale. dar cred că sunt prea puține informații ca să putem face valori așa cum trebuie. Perioada 2013-2020 a început să fie pusă în aplicare mai târziu de către statele membre și cred că avem doar 2 ani finalizați cu plăți directe. De aceea, schimbările mai substanțiale sunt mai dificil de evaluat pentru că e nevoie de mai multe informații, de mai mulți ani finalizați. Putem uh, vedea într-o oarecare măsură în care direcție mergem, dar cred că într-o, uh, într-un fel informațiile pe care ne bazăm aici se referă la CFM-uri anterioare și PAC-uri anterioare. Repet, perioada 2013-2020 încă este prea... Pentru această perioadă încă este prea devreme să ne exprimăm. Un element important pe care am nevoie de mai multe informații ar fi următorul. Dumneavoastră recunoașteți că PAC a contribuit și a ajutat la creșterea coeziunii teritoriale. PAC a redus sărăcia și diferențele dintre zonele rurale și urbane, și pe cap de locuitor, și, prin urmare, și a redus și inegalitățile. Pentru mine este foarte important faptul că PAC uh, contribuie la coeziunea teritorială. Dacă aveți informații adiționale pe acest subiect, v-aș fi recunoscătoare. La ora actuală este foarte dificil, în sistemul actual, e bine, dăm bani statelor și apoi se aprobă măsurile. Mai ales în al doilea pilon. Iar apoi fiecare stat alege exact care sunt opțiunile în primul pilon. Dumneavoastră evaluați cu, în mod pozitiv schimbările și spuneți că acesta ar putea, acesta ar putea fi cheia succesului PAC. Dar, în primul rând, oare ar trebui să avem rezultate și apoi să plătim? Da, dacă facem așa, atunci ne contrazicem cu primul pilon. Chestiunea acesta funcționează la al doilea pilon, dar nu și la primul. Cam acestea ar fi comentariile mele și vă mulțumesc pentru acest document foarte util care, pe care îl vom folosi în dezbatere. Mulțumesc. Doamna Hoibuch. Mulțumesc. Mulțumim pentru acest raport. Rezultatul și concluziile nu ne miră. Este clar că marile întreprinderi eh, profită mai mult, plățile de bază sunt eh, întreg eh, elementul de referință suprafață. Ceea ce mi se părea interesant este că um, ne-ați uh, sugerat să formulăm ținte politice pentru viitor. Aveți niște recomandări concrete în acest sens? Vreți să uh, v-ați gândit să formulăm uh, obiective generice sau, de pildă, obiective de mediu, interzicerea sau reducerea anumitor pesticide? Sau cum credeți că ar trebui să formulăm noi aceste obiective uh, pentru a crea noi indicatori de performanță? De asemenea, ceea ce ați uh, spus uh, dumneavoastră legat de plățile în funcție de uh, necesarul de subzistență, aici sunt de acord cu cele spuse de colegul meu Hoisling. Apoi, dacă, de pildă, formulăm un, o, o, o țintă, un obiectiv de mediu sau unul de privind reducerile climatice, um, ce fel de indicatori creăm odată cu definirea acestei eh, ținte? Iar în ce privește piața agroalimentară, dacă în Germania pierdem 10 cenți la uh, lapte, atunci asta înseamnă 3,2 eh, miliarde de euro care ar putea fi eh, folosiți pentru alte măsuri compensatorii. Da? Din păcate, din păcate însă nu putem eh, suporta prețuri mult mai mici la lapte și nici compensările care se fac prin plățile directe nu sunt suficiente. Deci trebuie să, trebuie să uh, intervenim și pe piață și trebuie să putem supraviețui pe piață. Și m-ar interesa aici care sunt sugestiile dumneavoastră pentru formularea unor obiective uh, pentru viitor și m-ar interesa și anume cum vreți dumneavoastră să stabiliți eligibilitatea pentru plățile uh, compensatorii de subsistență. Mulțumesc! Doamna Herans Garcia, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului de la, Tribunal, de la Curtea de Conturi pentru acest document. Sunt aici, în sală, dacă nu mă găsiți. Aș dori să vă spun că am ascultat cu atenție cele spuse și, după ce am citit acest document, am constatat că dumneavoastră vă referiți la re- repercusiuni limitate. Ați, uh, au spus anumiți colegi că trebuie să ne vă mai vorbiți despre convergență, de eu aș dori să insist mai mult pe simplificare. Am fost săptămâna trecută la o întâlnire cu fermieri, iar eu îmi spun că cea mai mare problemă cu care se confruntă în PAC este că de fiecare dată când o simplificăm, practic o complicăm și mai mult. Obiectivul fundamental ar trebui fi acela de a face cât mai accesibilă această politică pentru um, fermieri și pentru crescătorii de animale aș dori să vorbim mai mult despre rolul pe care joacă simplificarea. Avem la dispoziție foarte multe mijloace tehnice și de aceea consider că ar trebui să fie totul mult mai uh, simplu, să fim mai uh, atenți la ce instrumente au la dispoziție agricultorii. Aici se vorbește despre modelul istoric. Domnul Dorfman a spus că va fi dificil să abandonăm acest uh, model. În anumite state membre se vorbește despre rolul fermierului activ, dar noi cred că ar trebui să ne centrăm mai mult pe rezultate un rezultat absolut fantastic al aplicării PAC ar fi următorul. Dacă putem să încurajăm întinerirea sectorului. Este o problemă fundamentală. Vârsta medie a fermierului crește în ce mai mult. Procătorii îmbătrânesc. Nu există înlocuirea generațiilor, în așa fel încât să putem menține PAC așa cum o cunoaștem noi. Ce părere are Curtea de Conturi cu privire la încurajarea tinerilor agricultori în primul și al doilea pilon? Constatați că există rezultate? Iar în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, ați spus că fermele mai mari obțin mai multe subvenții, dar câte locuri de muncă creează? Într-adevăr, ajungem în situația în care avem familii care beneficiază lucrătorii din acest domeniu constată că au uh, efecte asupra lor aceste măsuri pe care le-ați subliniat dumneavoastră. Aceste lucruri sunt foarte interesante. Mulțumesc! <clears throat> Øh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru raport care arată foarte bine că este loc de mai bine. Și poate că ar trebui mers mai mult pe teren, să se vadă ce se întâmplă efectiv la fața locului, în, la nivelul fermelor. În exploatațiile mici, deseori acestea sunt moștenite din generație în generație sau e vorba de exploatații pentru care proprietarii au împrumutat bani, au făcut credite bancare pentru a cumpăra respectivele exploatații, pentru a deveni fermieri. Și atunci situațiile diferă foarte mult. Pe urmă, trebuie văzut în ce măsură la nivelul acestor exploatații s-ar putea folosi și noi tehnologii, pentru că e foarte bine să le oferim agricultorilor ajutoare financiare, dar de multe ori de mare folos ar putea fi și noile tehnologii. Pe urmă, se impun pe aici, pe acolo, tot felul de sancțiuni, de amenzi uh, pentru un grad ridicat de poluare și pentru uh, un uh, grad ridicat de sulfat sau nitrit sau nitrați în ape, în sol, însă poate că nici măsurătorile nu se fac la fel peste tot și atunci nivelurile de fapt diferă. Poate că aici ar trebui lucrat la armonizare Pe de altă parte, dacă ar fi să facem o demarcare clară între exploatațiile de mari și cele de mici dimensiuni, nu ar trebui să beneficieze toate de același nivel de ajutoare. Scopul fiind întotdeauna de a crea sisteme cât mai simple și mai ușor de aplicat cu putință. Când uh, analizăm lucrurile țară cu țară, noi nu trebuie să pierdem din vedere nici ce se întâmplă la nivel global, la nivel internațional, cu prețurile. Trebuie să putem să vindem produsele agricultorului european pe piața globală. Sarcina dumneavoastră nu e deloc ușoară. În condițiile în care, în prezent, iată, Europa este în bună măsură afectată de pesta porcină africană, cum se poate limita răspândirea acestei boli? Poate că ar trebui să se condiționeze acordarea sprijinului de măsurile luate în acest sens. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru acest raport cumprizător. Cred că introducerea reglementării privind uh, uh, schema de plăți directe a fost un pas oportun, chiar dacă um, unele state membre au avut probleme cu implementarea, cel puțin la început m-a deranjat puțin în începutul raportului că um, pentru Regatul Unicii Franța au uh, fost prezentate doar estimări. Nu pot să-mi imaginez că nu există, nu există măsurători exacte, pentru că în, în, în Germania fiecare schimbare de, a destinației suprafețelor, fie și vorba numai de 10-15 metri pătrați, nu de hectare, este contabilizată. Și atunci mă întreb mă întreb uh, de ce există aceste discrepanțe, pentru că există până la urmă sisteme GPS care uh, ar putea ușura foarte mult uh, măsurătorile sau remăsurarea, dacă e nevoie, a suprafețelor. Știți că regulamentul Omnibus a reglementat deja situația fermierului activ. Și ne mai interesează ce Eh, ce înseamnă acel factor de analiză al Comisiei Europene vis-a-vis -vis de anumite mărfuri agroalimentare. Eh, de exemplu, eh, există mai multe curente. Unii spun că prea mulți bani curg în buzunarul marilor ferme, marilor întreprinderi Um, este adevărat, pentru că 72% din plățile directe uh, revin fermelor cu peste 250 de uh, hectare. Și uh, unii dintre antivorbitori deplângeau faptul că profită doar cei mari. Pe de altă parte, alții deplânge, deplâng faptul că există o dependență a sectorului lactatelor. <clears throat> Evident, sunt teme dificile, dar cred că uh, în ciuda acestor dificultăți, uh, uh, plățile de bază uh, reprezintă, în contextul decuplării, totuși un pas, un pas înainte, în special pentru regiunile cu terenuri virane, cu, terenuri, cu suprafețe de pășunat. Vrem totuși să, afl, vrem totuși să aflăm cum, cum definește Comisia acei factori uh, pentru uh, calcularea uh, ajutoarelor pentru bunuri publice. Mulțumesc. Voorzitter, dank u wel. Ik dank ook de Rekenkamer voor het, uh, voor het zeer goede rapport. Belangrijkste vind ik eigenlijk dat nu eigenlijk ook duidelijk. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și Curții de Conturi pentru acest raport, din care rezultă limpede că cei mai mulți bani îi au de câștigat cei din exploatațiile mari din agricultură. Există cifre care arată lucrul acesta chiar sub ochii noștri și e o problemă pe care am semnalat-o de multă vreme. Eu sunt uh, pentru susținerea fermelor familiale, pentru că vorbim aici de supraviețuirea zonelor rurale. Vorbim de Europa așa cum ne-o dorim noi, vorbim despre viitor Dacă ne uităm pe ceea ce se întâmplă în sectorul agricol, la ceea ce se întâmplă în sectorul agricol. Până la urmă, fermierii, agricultorii, sunt și ei niște oameni care trebuie să-și câștige traiul din ceea ce cultivă pe terenurile lor. Or, ei trebuie să respecte o multitudine de reguli, cât azot, cât cutare, cât cutare. Cred că sistemul ar trebui să fie mult mai simplu, cu mai puține reguli, să dăm mai multe competențe regiunilor, autorităților regionale și micii fermieri să fie aceia care să beneficieze cât mai mult și nu marile exploatații care oricum câștigă mult. Sunt colegi care se întreabă ce se întâmplă, domnule, cu banii ăștia din agricultură pentru ajutoarele dedicate agricultorilor? Uite câți bani se duc către agricultori. Dar întrebarea este, chiar ajung până la ei? Pe asta ar trebui să ne concentrăm. Uh, thank you very much. Uh... Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest raport de foarte bună calitate ca întotdeauna. În momentul de față se vorbește foarte mult despre bugetul PAC global și inevitabil să se înregistreze o anumită reducere a fondurilor uh, destinate PAC după retragerea PAC. După retragerea, am cer scuze, a Regatului Unit. Și vor fi afectate și fondurile dedicate agriculturii, ca și pentru alte domenii. Însă e foarte important să garantăm un nivel adecvat de finanțare a politicii agricole comune, mai mult decât poate în orice alt domeniu. În ce privește convergența reală sau simplificarea, ori țintirea ajutoarelor, e foarte important să transmitem mesajului, mesajul următor, să transmitem un mesaj corect către publicul general. Este foarte greu însă atunci când uh, ni se spune, uite, cu tare primește bani și din banii respectiv își finanțează avionul personal. În loc ca banii respectivi să ajungă la agricultori. Așadar, v-aș întreba, credeți că este greu? Credeți că ar fi complicat, ar fi greu pentru noi să menținem același nivel de finanțare în bugetul pentru agricultură? Deși cred că ar, personal cred că ar trebui crescut acest buget. Credeți cumva că n-ar trebui să insistăm pe problema aceasta de convergență, pentru că banii nu se duc către agricultori, nu ajung acolo unde trebuie. Nu credeți că ar trebui să ne luptăm cu toții pentru menținerea, dacă nu chiar creșterea bugetului dedicat agriculturii? Mulțumesc, domnul director Bascur de la Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Figueirid. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mă referi pe scurt la această uh, schemă a plăților de bază. Uh, Aș vrea să încep prin a insista pe faptul că Comisia salută acest raport și este de acord cu recomandările acolo unde uh, ele sunt relevante pentru Comisie. În același timp, e important să nu anticipăm deocamdată uh, ceea ce va conține uh, propunerea legislativă pentru perioada de după 2020 în recomandările acestea. Apreciez faptul că este o, o evaluare în general pozitivă a schemei pentru plățile de bază, pentru agricultori. Avem aici cheltuieli de circa 18 miliarde de euro anual, în avantajul a circa 4 eh, milioane de agricultori. Comisia a susținut introducerea schemei de plăți comune, a susținut procesul de, punere în aplicare și a venit cu orientări adecvate pentru statele membre. Rolul Comisiei în conceperea, uh, gestionarea și monitorizarea uh, acestui proces fiind bine evidențiat. Și Curtea de Conturi a Uh, s-a referit la acest lucru, chiar dacă autoritățile naționale trebuie să facă în continuare eforturi semnificative. Au fost uh, alocate ajutoare unui număr de circa 4 milioane de agricultori uh, din Uniunea Europeană și Comisia a considerat că există riscuri de alocare inadecvată a plăților, a mm, banilor către agricultori, acolo unde nivelul erorilor materiale a fost ne justificat de mare. Și raportul curții arată că impactul asupra convergenței, simplificării și țintirii ajutoarelor este limitat în anumite țări. Acolo e loc de mai bine și asta și încercăm să facem prin intervenții. În ce privește simplificarea, aș dori să subliniez faptul că în condițiile în care propunerea inițială a Comisiei pentru actuala perioadă conținea puține opțiuni și era simplă, este evident că în cursul procesului de legiferare, de colegiferare, s-au adăugat elemente noi pentru a flexibiliza pacul așa încât să fie mai adecvată această politică uh, situațiilor de la nivel național, dar asta a dus la o, un, uh, o, o politică agricolă comună mai complexă diferența între ceea ce se stabilise inițial și ce s-a pus în aplicare în ultimii patru ani de aici provine. Apoi, în legătură cu țintirea sprijină, eh, sprijinului, au fost excluși acei agricultori, care, acele, acele, excluse acele exploatații care nu au drept eh, scop principal un scop agricol, de activitate agricolă. Însă aici trebuie să fim cât se poate de limpezi. Sectorul agricol este foarte fragmentat în Uniunea Europeană. Avem peste șapte milioane de beneficiari și este limpede că nu avem cum să concentrăm acordarea ajutoarelor pe fiecare circumstanță particulară. Asta ar crea un monstru administrativ. Apoi, țintirea sprijinelor, sprijinul, sprijinului se realizează și printr-o serie întreagă de scheme, cum ar fi plățile pentru tinerii fermieri, pentru micile exploatații, sprijinul cuplat, sprijinul acordat în funcție de atingerea obiectivelor de mediu. Deci, iată, o serie întreagă de instrumente menite să țintească mai bine uh, sprijinul către anumite tipuri de obiective sau grupuri de agricultori. În ce privește ultimul element la care v-ați referit dumneavoastră, unde progresul a fost uh, prea încet și e vorba de convergență, v-aș reaminti că statele membre au avut la dispoziție trei opțiuni pentru introducerea convergenței. Pe termen scurt, convergență completă, convergență completă la până la sfârșitul perioadei pe termen lung sau introducerea unei derogări parțiale, deci convergență introdusă parțial. În ce privește impactul efectului punerii în aplicare, și aici am constatat diferențe semnificative între statele membre, Există aici și regionalizarea și aceasta a dus la o serie de diferențe în materie de convergență. Însă, în general, v-aș aminti că realizarea unei valori uniforme pentru plata uh, drepturilor, pentru plata sumelor respective de, la nivelul comisiei, uh, se bazează pe o propunere inițială a Comisiei care a fost ulterior modificată destul de semnificativ în cursul procesului de coliferare. Problema aceasta a țintirii și a convergenței, dacă tot o discutăm, e important să reamintim perspectiva pe termen lung. Comisia a publicat în acest sens o comunicare cu privire la viitorul alimentației și agriculturii, în care a prezentat modelul pentru perioada de după 2020 cu un cadru de politici mai simplu, mai performant și mai bine țintit, printr-un uh, grad sporit de subsidiaritate și prin uh, introducerea unei abordări mult mai bazate pe rezultate. Însă am să vă plictisesc acum cu subiectul acesta pentru că el face obiectul următoarelor discuții de pe ordinea de zi. Și în fine, m-aș referi pe scurt la activitatea de audit care a fost uh, de asemenea abordată în raport și aș începe mai întâi cu îngrijorarea pe care o semnalează Curtea de Conturi cu privire la acordarea corectă a ajutoarelor în anumite state membre. Comisia auditează ea însă și a făcut constatări similare în urma auditurilor efectuate și în acest sens desfășurăm și activități de monitorizare și eventual oferim și orientări statelor membre. În al doilea rând, Curtea consideră că autoritățile de certificare trebuie să joace un rol mai important la nivelul verificărilor uh, stabilirii sumelor de plată și în acest caz Comisia este de acord, suntem pe aceeași linie, autoritățile de certificare trebuie să-și realizeze verificările în baza orientărilor trasate de către Comisie. Ca o concluzie, așadar, suntem de acord și acceptăm majoritatea recomandărilor curții, mai ales acolo unde e vorba de audituri, și consideră că recomandările curții, în bună măsură, sunt deja puse în aplicare de către comisie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult comisiei. Domnul Flanagan dorește să intervină din nou? Îmi cer scuze, aveam o întrebare rapidă. Vorbeați de cele trei sisteme diferite care sunt puse în aplicare în uh, întreaga Uniune Europeană. E, sunt foarte diferite între ele. Vorbim însă de o politică agricolă comună. Păi unde mai este caracterul comun al acestei politici dacă avem o aplicare atât de diversificată în uh, limba engleză? Pur și simplu mă întrebam. În engleză uh, sună straniu ce ați spus dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Am ajuns la sfârșitul intervențiilor eurodeputaților. N-a fost necesar să vă opresc timpul de vorbire, pentru că am avut suficient timp la dispoziție. Îi voi da cuvântul domnului Figueiredo, Figueiredo pentru a răspunde întrebărilor adresate. Și de asemenea, aș dori să le urez bun venit oaspeților doamnei Müller, Arătați minunat, domnilor și bun venit! Thank you, <clears throat> thank you, Mr. Chairman, for giving the floor. Uh, thank you, members. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul și mulțumesc uh, pentru toate întrebările, numeroasele întrebări care mi-au fost adresate. Au fost întrebări atât de multe și atât de diverse, încât mă tem că n-am cum, omenește vorbind, să vă răspund tuturor. Pentru că întrebările dumneavoastră arată, și cred că veți fi de acord cu mine, că dezbaterea aceasta e extrem de dificilă. Politica agricolă comună este una dintre cele mai importante din Uniunea Europeană, are o istorie îndelungată, beneficiază de o finanțare din fonduri publice substanțială și se leagă de viața cetățenilor europeni, a fiecăruia dintre noi. Ridic, pentru că se ridică în discuție probleme atât de importante cum ar fi uh, alimentația, siguranța, siguranța sănătății și așa mai departe, încât dezbaterea este extrem de complexă și dificilă. Și de aici, cred, și diversitatea și numărul mare al întrebărilor dumneavoastră. Înțeleg foarte bine că multe dintre întrebările dumneavoastră se referă mai degrabă la viitor decât la trecut și vizează mai degrabă noua politică agricolă comună decât actualul sistem cu schema aceea plăților de bază pentru fermieri. Oamenii sunt mai îngrijorați atunci când vine vorba de viitor, asta înțeleg foarte bine. Însă, aș spune că dacă în raportul acesta privitor la schema plăților de bază pe care eu vi l-am prezentat mai devreme, am spune că, în general, sistemul merge bine, Asta nu înseamnă că n-ar trebui să subliniem o serie de aspecte asupra cărora v-aș atrage atenția. De aceea, vă rog să urmăriți în raportul nostru acele aspecte care se leagă nu doar de simplificare, chiar dacă simplificarea e o temă foarte importantă, ci și uh, aspectele privitoare la convergență, care și ea este o temă importantă, și aspectele legate de subiectul care pentru mine este poate cel mai important, și anume țintirea. Dăm noi cu adevărat banii aceștia acelor agricultori care chiar au nevoie de ei? Asta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Din, e punctul meu de vedere în calitate de auditor al banului public, al cheltuirii banului public. Și în această calitate, ascultând toate întrebările dumneavoastră, aș spune că se degajă opt probleme principale pur și simplu din întrebările dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți aceia care ați ridicat în discuție toate aceste lucruri. Prima chestiune importantă e reprezentată de problema eficienței și efectivității. N-ați folosit neapărat cuvânt, cuvintele acestea, dar mulți dintre dumneavoastră s-au referit la obiective, la ținte. Și cred că ăsta este până la urmă lucrul cel mai important pentru legiuitor în ce privește viitorul. Care să fie obiectivele politicii agricole comune în viitor? Care să fie obiectivele pe care ni le dorim, să fie pe care ni le dorim uh, și care am vrea să fie îndeplinite? Dacă nu ne stabilim clar obiectivele pentru viitor, tare mă tem că nu avem cum să vorbim de efectivitate și eficiență efectivitatea și eficiența se pot măsura doar prin raportare la obiectivele pe care ni le-am propus. Ce vrem să realizăm prin politica această agricolă comună? O productivitate sporită, o profitabilitate sporită în sectorul agricol, condiții mai bune de viață pentru agricultori, o mai bună protecție a mediului ce anume vrem să realizăm, care să fie obiectivele noastre, cum se leagă ele unele cu celelalte. Pentru că dacă nu este clar acest lucru în mintea legiuitorului, nici celelalte lucruri nu vor fi clare. Asta e problema pe care o semnalez în calitate de auditor public, auditor al cheltuirii banului public. O a doua problemă majoră care decurge, care reiese din întrebările dumneavoastră și acum, dacă mi îngăduiți, am să, mă, am să mă exprim în limba franceză pentru că și întrebarea mea a fost adresată în limba franceză. Și este vorba aici de referințele istorice. Știm cu toții că politica agricolă comună este cea mai grea Politica agricolă comună este cea mai veche politică. Știm că din 2003 aveam acele referințe istorice pentru ajutorul public european. Deci din anul 2003 aceste uh, chestiuni s-au menținut până în 2013, cu re, odată cu reforma de atunci. Și aceste referințe istorice se reflectă în rezultatele care se vor obține în 2019 și în 2020. Știm foarte bine că abordările diferitelor state membre au fost ele însele diferite între ele în funcție de opțiunile permise de legislația europeană. Și atunci, pentru viitor, întrebarea care se pune e dacă e cazul să continuăm și mai departe și pe mai departe să gestionăm problemele istorice ale trecutului. Și asta e o întrebare pe care trebuie să-și o pună și legiuitorul european. A treia întrebare pe care aș vrea să o ridic în discuție ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Este vorba de convergență. ce își propune legiuitorul din acest punct de vedere al convergenței pentru viitor. Pentru mine, ca un, un auditor care privește lucrurile din afară, este foarte limpede ce își dorește legiuitorul cu această convergență internă. E limpede și care ar fi problemele cu care s-ar confrunta în atingerea acestui obiectiv de convergență. Ceea ce nu este foarte clar pentru mine este ce își dorește legiuitorul pentru viitor din perspectiva convergenței externe. Îmi cer scuze că vă răspund cu întrebări în loc să vă răspund cu răspunsuri, dar cred că e cazul să procesez astfel, pentru că dumneavoastră sunteți legiuitorul și dumneavoastră sunteți aceia care trebuie să dați răspunsurile politice aceste, aceste răspunsuri au un caracter politic. A patra problemă, ajutoarele decuplate. Unul dintre deputați întreba dacă trebuie să continuăm cu aceste ajutoare de cuplată sau dacă poate n-ar strica să găsim soluții mai degrabă prin intermediul revenirii la ajutoarele cuplate. Știți că angajamentele Uniunii Europene în materie de, de, de cuplare, de cuplare, tocmai de asta se leagă, de răspunsul la această întrebare. Unul dintre eurodeputați ne spunea mai devreme, acum câteva minute, ne spunea că sectorul agricol european trebuie să concureze la nivel global, internațional. Și că la nivel internațional există angajamente care trebuie uh, avute în vedere. A cincea problemă se leagă de țintire, țintirea ajutoarelor. Și aici există o legătură directă cu problema eficienței cum faci ca banul să ajungă acolo unde trebuie ca să poți obține rezultate mai bune. Cred că în raportul nostru, ca și în alte rapoarte ale Curții de Conturi, găsiți o serie întreagă de elemente care arată că avem unele semne de întrebare în legătură cu eficiența. O altă problemă foarte importantă o reprezintă simplificarea. Ce am văzut noi din raportul Curții de Conturi, din acest raport anume? Când statelor membre li s-au oferit posibilități, opțiuni de a-și uh, elabora cadre proprii, în anumite cazuri, statele membre s-au folosit de acele puteri care li s-au încredințat, nu pentru a simplifica, ci pentru a complica lucrurile. Și atunci, ce spunem noi că regulile, ce se spune adesea că regulile de la Bruxelles, regulile astea pe care le impun statelor membre, Parlamentul, Comisia, instituțiile astea europene, sunt prea complexe acest discurs n-a mai stat în picioare, pentru că s-a văzut limpede că nu instituțiile europene impuneau un sistem prea complex, ci de multe ori chiar statele membre complicau lucrurile. Apoi problema echității este încă o problemă, care se leagă și de eficiență, și de convergență. Și ultima problemă, problema viziunii globale. Curtea de conturi a Uniunii Europene a elaborat deja o, o mulțime de rapoarte pe marginea politicii agricole comune. Raportul acesta privind plățile de bază este un raport specific pe tema aceasta punctuală, însă sunt și multe alte rapoarte dintr-o serie întreagă de domenii, cum ați arătat și dumneavoastră. E vorba de rapoarte și în ce privește dezvoltarea rurală și înverzirea, și uh, tinerii agricultori. Sunt zeci de rapoarte pe diverse teme. Ce am încercat noi să facem în legătură cu această viziune globală a fost să realizăm documentul pe care vi-l voi prezenta la punctul următor de dezbaterea. De dezbatere este vorba de documentul de briefing cu privire la viitorul politicii agricole comune. Dacă însă domnul președinte mi îngăduie și dacă avem timp suficient, Aș dori să-i dau cuvântul colegului meu pentru a mai adăuga câteva detalii pe marginea unora dintre aceste probleme ridicate în discuție. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, foarte succint. Yes, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că erau aici niște întrebări tehnice la care încerc să răspund pe scurt întrebări legate de aspecte tehnice din uh, raportul nostru, legate mai întâi de pășunile permanente. Pășunile permanente nu au făcut parte din domeniul de aplicație al uh, auditului, pentru că noi ne-am uh, aplicat asupra sistemului de plăți directe dintr-o perspectivă globală dar acest raport uh, s-a referit uh, inclusiv, uh, într-adevăr, la situația fermierilor din sectorul lactatelor, care au trecut printr-o fază de criză foarte gravă. În materie de convergență, o altă întrebare importantă viza nevoia de uh, alocări permanente, în special uh, sub forma unor plăți forfetare pe hectar. Am discutat situația cu uh, Comisia și Comisia a insistat că regimul trebuie să rămână conform cu acordul OMC. În ce privește simplificarea, avem, pe de o parte, uh, formularea unor obiective, pe de altă parte, simplificarea. În mai multe pasaje din raport, uh, legat de Franța, de Spania, de pildă, am constatat că opțiunile naționale au uh, complicat foarte mult situația și au fă, făcut mai prea dificil pentru fermieri că să acceseze anumite uh, plăți. În Franța, de pildă, Eh, avem câteva exemple foarte bune pentru cum poți complica situație, o situație eh, existentă. De pildă, prin complicarea eh, și suprareglementarea dispozițiilor privind suprafețele verzi. Ceea ce, la urmă urme, face și foarte complicată implementarea. Avem și exemple din uh, celelalte, din alte state membre unde situația este din potrivă mai eficientă. În ce privește decuplarea, sprijinul uh, decuplat, ajutoarele decuplate și uh, mecanismele de piață. Pot să vă spun că plățile, în mare majoritate, sunt decuplate de ajutoare prin forme de plată, de distributive, eh, plăți pentru greenment, adică eh, ecologizarea agriculturii. Acum Comisia trebuie să decidă care este combinația cea mai eficace a diferitelor instrumente în eh, plățile care se acordă fermierilor. De fapt, acum vă spun ceva care nu neapărat ține de competențele noastre ale curții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule președinte, spune domnul Figuereru. Sper că am putut uh, să vă oferim măcar câteva răspunsuri la multitudinea de întrebări pe care ni le-ați adresat. Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a reveni cu lămuriri. Eh, nu doar aici, ci și în alte foruri. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor membrilor eh, Parlamentului pentru întrebările eh, formulate. Vreau să mulțumesc și pentru comentariile reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că acum tema a fost tratată chiar cumprinzător. Dezbaterea se încheie aici și mă bucur că am, azi, în mod excepțional, am avut suficient timp pentru a dezbate eh, problema. Mulțumim așadar și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. O, o dezbatere de fond care are legătură cu prezentarea raportului pe care tocmai am auzit-o, și anume vom vorbi despre viitorul politicii agricole comune. Știți că există o comunicare a Comisiei din noiembrie 2017 care privește viitorul uh, aliment, uh, sectorului agroalimentar. Vă vom asculta din nou, domnule Figueredo, cu atenție. și aș zice să nu mai întârziem uh, prea mult, uh, să vă dau cuvântul imediat. Domnule Figuerero, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi acordați încă o dată posibilitatea de a prezenta membrilor Comisiei pentru Agricultură uh, conținutul unui document pe care l-am realizat într-un termen foarte scurt ca reacție la comunicarea Comisiei cu privire la viitorul PAC. Și de data aceasta vreau să folosesc o prezentare PowerPoint pentru o mai bună comunicare a constatărilor noastre. Acest document de informare este, după cum vă spuneam, o, o reacție la comunicarea Comisiei privind viitorul sectorului agroalimentar. Nu este un raport de audit, ci este un raport care se bazează pe uh, informații publice și uh, publicații anterioare ale curții. Deci, uh, în raportul acesta ne bazăm pe activitatea din trecut a curții, precum și pe alte surse publice am analizat uh, trenduri cheie și date relevante pentru diferitele zone agricole și rurale. În același document prezentăm constatările noastre vis-a-vis -vis de uh, actuala politică agricolă comună, așa cum rez și din documentele noastre arterioare, și de asemenea prezentăm criteriile și cele mai importante provocări uh, care trebuie să le facă față cândva în viitor noua politică agricolă comună. Nu ține de noi să uh, definim noi ținte, noi politici, dar în baza experienței noastre de auditori uh, putem oferi o opinie, un aviz uh, care se bazează pe constatările noastre anterioare. În ce privește trendurile, tendințele cheie și datele relevante pentru agricultură, constatăm că cheltuielile din politica agricolă comună în ultima decenie au fost uh, stabile, deci 50, în jur de 54 de miliarde de euro anual. Deci un capitol uh, stabil de cheltuieli publice. Vedeți și în această diagramă evoluția cheltuielilor legate de politica agricolă comună. Deci o uh, stabilitate foarte clară. O pro- propunerea de a cheltui peste 350 de miliarde de euro pe viitor trebuie evident foarte bine justificată. Uniunea Europeană va trebui să-și cheltuie noul buget PAC în temeiul unor evidențe științifice și statistice solide care uh, să ne asigure că vor fi atinse obiectivele și rezultatele dorite. Mă refer la obiectivele care au fost menționate și în prezentarea anterioară. În ce privește uh, tendințele cheie și datele relevante, vă supun acești, atenție acest uh, diagramă. unde ilustrăm uh, cifre comunicate de comisie. Se arată că toate fermele din Uniunea Europeană, fără deosebire de mărime sau alte criterii beneficiază de pe urma PAC. Graficul arată că veniturile femeilor sunt însă în continuare în, rămase în urmă față de veniturile generale din alte sectoare de, ale economiei. Deci, iar această situație este uh, la fel pentru toate uh, uh fermele. Evident că sunt excluse din aceste diagrame toate veniturile uh, din activități conexe sau nelegate direct de activitatea agricolă. De asemenea, vă supun atenție și un alt diapozitiv în care vedeți reprezentată cu culoare închisă, linia care arată că în prezent avem mai puțin fermier activ decât uh, în trecut. Linia de culoare deschisă reprezintă numărul persoanelor uh, salariate din agricultură, iar linia din mijloc vedem evoluția produsului, producției agricole. Așadar, diagrama arată că avem tot mai puține ferme de dimensiuni mai mari, tot mai mari, realizează un produs agricol constant, generând profituri din ce în ce mai mari pentru uh, fermierii activ înregistrați. E un trend foarte clar. Aș vrea să mai evidențiez faptul că prețurile la alimente sunt în, pe un trend de convergență cu prețurile pe plan mondial. Uniunea Europeană a devenit un exportator net de alimente, totuși Uniunea Europeană rămâne un importator net de produse agricole neprocesate a crescut vârsta medie a managerilor de exploatări agricole în conformitate cu trendul demografic general. Nu avem date uh, consecvente asupra uh, suprafeței totale uh, agricole. Nu știm dacă suprafețele exploatate sunt în creștere sau în descreștere. Uh, statisticile rezultate din analiza producției agricole, a recoltelor, sugerează o uh, reducere cu 4% în ultimul deceniu. Progresul realizat în ce privește protecția mediului uh, este insuficient și diferențele economice dintre regiunile rurale și alte regiuni s-au redus, după cum am spus și anterior în ce privește evaluarea actuale PAC, considerăm că o structură logică pentru definirea unei noi PAC ar putea fi de folos. Ne-ar ajuta nu doar pe noi, ca auditori publici, ci va ajuta și pe dumneavoastră ca uh, legiuitor cum ar arăta o astfel de structură logică? Mai întâi trebuie să vedem care sunt nevoile în domeniul agriculturii, care sunt obiectivele pe care ni le propunem pentru viitor, apoi de ce investiții este nevoie, ce proceduri trebuie urmate și ce, la ce producție, la ce produs finit se ajunge în cele din urmă. Iată, modelul logic care ar sta la baza unei evaluării unei noi politici agricole comune și care ne-ar ajuta să uh, evaluăm și impactul propunerilor pentru o nouă PAC. Obiectivele pentru o nouă politică agricolă comună trebuie să identifice nevoile și o viziunea pe termen lung în domeniu, și de asemenea ar trebui să conțină uh, obiective cuantifiabile, măsurabile, specifice. Ar trebui să existe un mecanism de evaluare și de revizuire coerent și ar trebui să existe o responsabilizare și un lanț de auzit care să implice toate verigile lanțului de producție. În ce privește necesarul, nevoile, noi spunem că deocamdată nu deținem suficiente informații pentru a identifica nevoi specifice și pentru a justifica cheltuielile actuale din cadrul PAC. Spunem de asemenea că conceptul de valoare adăugată europeană trebuie definit mai clar. Și politica agricolă comună trebuie să fie o reacție la trenduri pe termen lung. În ce privește obiectivele, spunem, analizând pe acel actual, că obiectivele actuale politici agricole comune nu sunt suficient de eh, specifice, nu sunt suficient de clare și trebuie să existe o mai mare eh, eh, coerență cu alte obiective UE. Alocarea de fonduri pentru politica agricolă comună nu este suficientă pentru a genera valoare adăugată la nivel european. Iar în ce privește procesele, realiz- definirea unor instrumente pentru o nouă politică agricolă comună reclama informații mai fiabile și mai rapid obținute. Este nevoie de asemenea de o coerență mai mare între PAC și celelalte politici europene. Politica în sectorul agricol trebuie uh, simplificată, dar nu în dauna eficacității. Și nu în ultimul rând, impunerea și implementarea unei noi PAC ne are nevoie de timp. Acum, în ce privește uh, factorii externi și produsul finit uh, uh, realizat sau țintit, spunem că sistemul actual de indicatori este insuficient pentru evaluarea performanței politicii agricole comune. Trebuie să existe legături mult mai clare între nevoi, rezultate, impact și obiective. De asemenea, nu există momentan o corelare clară între banii plătiți și rezultatele, performanțele obținute. În ce privește criteriile pentru viitoarea politică agricolă comună și acestea au fost structurate după aceeași uh, pe același, după același schelet uh, de nevoi, uh, resurse, responsabilizare și așa mai departe. Nu vi le voi explica sau detalia aici pe toate, dar ele sunt criteriile pe care le noi le vom folosi pentru evaluarea pe viitor a Uh, propunerile făcute în contextul uh, unei alte politici agricole comune. Aceste uh, criterii trebuie să fie utile, în primul rând, legiuitorilor care vor stabili dispoziții clare în acest sens. Vă stau la dispoziție, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Jako pierwszy pan poseł Des. Mulțumim foarte mult. Dăm cuvântul mai întâi domnului Des, dar dacă se poate ceva mai succint de data asta. Mulțumim, domnule președinte, și pentru prezentarea acestui al doilea raport. Nu vreau să repet ce am spus deja, dar cele 54 miliarde de euro cheltuite pentru agricultura europeană, um, chiar dacă nu sunt uh, întotdeauna distribuiți judicios între fermieri, sunt o sumă uh, infimă prin care sunt, uh, sunt uh, finanțate peste 40 de milioane de locuri de muncă și care până la urmă oferă unui jumătate de miliard de oameni alimentație sănătoasă. Vă dau dreptate când spuneți că în agricultură veniturile sunt mult în urma veniturilor din alte sectoare. Nu se ține cont nici de faptul că um, în agricultură se lucrează în medie mult mai multe ore pe săptămână decât în alte uh, branșe și industrie. Că avem mai puțin fermieri azi decât în trecut uh, și asta este un trend uh, de mai multe decenii. Pe mine mă îngrijorează faptul că uh, Uh, pe viitor situația va deveni chiar dramatică. Din cauza multor uh, dispoziții și prescripții nu mai are nimeni chef să intre în agricultură. Și, în consecință, foarte multe din fermele mici uh, vor renunța la activitatea lor. Deci, um, în Bavaria, dacă uh, unele noi uh, propuneri legislative din protecția animalelor vor uh, intra în vigoare, atunci foarte mulți tineri fermieri, de fapt, vor părăsi sectorul agricol în loc să urmeze pe predecesorii lor. Problema nu este a banilor. Săptămâna trecută am vizat o exploatație foarte bună, profitabilă, uh, unde tânărul fermier uh, că ar fi dorit să preia ferma de la tatălui, dar tatăl a spus că, uh, tânăr, că fiul său va învăța altă meserie pentru că aici nu mai are viitor. E o situație foarte tristă. În ce privește sectorul lactatelor, rog Curtea de Conturi să analizeze raportul Mittelmeier din Bavaria din, de acum câteva decenii, un raport care a arătat foarte clar că produce de două ori mai multe bunuri publice decât uh, consumă uh, din alocările bugetare. Deci rog Curtea de Conturi să uh, evalueze acest raport Mitteldorfer. Ja, lieber Albert, es, es nützt uns nichts, wenn wir immer wieder... Häusling dragă Albert, de să nu ne ajunge să spunem că banii ăștia sunt uh, puțini față de banii alocați în alte sectoare. Uh, mâine va trebui să înfrunți pe colegii tăi în grupul parlamentar, uh, în ședința de grup pe tema asta, pentru că, până la urmă, pentru Europa sunt mulți bani, sunt 40% din bugetul nostru. Evident că am, am progresat în ultimii ani. Ceea ce îmi lipsește însă din raportul Curții Conturi vizează următoarea problemă. Nu cred că avem prea puține date. Spuneți peste tot că nu avem suficiente date. Avem date foarte multe. Avem date care arată clar că cresc costurile, că scad veniturile, că scade numărul fermierilor. De ce nu îndrăzniți așadar să spuneți foarte clar și respicat care ar trebui să fie noile obiective? N-ați vorbit nici aici despre, despre mediu. Niciun cuvânt n-ați spus despre mediu. Da? Deci, uh, întotdeauna o să fie bani uh, uh, insuficienți pentru agricultură dacă agricultura este scoasă din contextul în care operează. Evident că nu putem pune toate prioritățile la oaltă și uh, spune fermierilor, alegeți-vă una dintre ele. Da? Dar este foarte clar că banii publici trebuie să producă bunuri publice și aceste bunuri publice pot fi definite prin uh, obiective de protecție a climei, prin obiective de mediu uh, și altele. Da? Deci, noi, noi nu trebuie să distribuim acești bani doar pentru a rămâne, între ghilimele, competitiv pe plan mondial, astfel încât fermierii care, uh, care nu câștigă suficient din producția lor proprie să primească bani pentru, pentru a compensa acele pierderi. Așa nu o să funcționeze eh, agricultura. Deci avem nevoie de priorități și prioritățile, evident că sunt eh, definite politic. Eh, Curtea de conturi nu poate să definească astfel de priorități politice. Pentru că doar așa putem, prin aceste formulări de obiective, să, să, formulăm, să vedem după aceea la ce rezultate și la ce performanță am ajuns. Doamna Aguilera. Da, mulțumesc. Am spus și data trecută, dar nu ați vorbit foarte mult despre asta, aș dori să-mi explicați mai multe despre următorul aspect. Aveți o opinie foarte pozitivă cu privire la arhitectura nou- noi pact, dar pe mine mă îngrijorează denaturarea situației. De unde provine încrederea dumneavoastră în planul strategic, deci? Și apoi, în ceea ce privește competențele statelor, aici nu trebuie să pierdem din vedere nici comunitățile autonome, de exemplu, din Spania. Poate că anumite planuri naționale nu uh, vor putea fi puse în aplicare așa cum trebuie, datorită împărțirii competențelor pe plan uh, administrativ uh, național. Apoi ați mai vorbit despre plăți uh, redistribuite și faptul că acestea nu duc la rezultate, la rezultatele scontate. Oare este posibil să limităm plățile directe, să facem o plafonare? În analiza dumneavoastră am constatat că Aspectele acestea nu duc la rezultatele dorite, deci dacă plafonarea este o opțiune politică, cum am putea să o abordăm? Care sunt consecințele faptului că plățile redistribuite nu au avut efectul scontat? Poate putem uh, face ceva în acest domeniu? Ce analize aveți dumneavoastră în acest domeniu? Mulțumesc! Domnul Matt Carthy Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și curții pentru acest raport. Este un document de o natură foarte politică, sunt de acord, cred că sunt de acord toți colegii mei. Sunt mai multe aspecte din acest raport unde se sublinează nevoia unei direcționări mai bune și nevoia de obiective bazate pe probe. Practic se cer tăieri la nivelul acelor măsuri care nu au plus valoare europeană în opinia Curții de Conturi. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră cum, nu considerați că poate că opinia dumneavoastră ar fi foarte diferită în ceea ce privește plus valoarea aceasta față de cea a celorlalți din acest domeniu? Pe mine mă îngrijorează faptul că dacă tăiem din uh, funcțiile PA care au rolul de a consolidați testul social rural, atunci nu vom uh, avea rezultatele scontate, ci vor fi și efecte secundare nedorite. În rândul fermelor mici și mijlocii există probleme considerabile, de aceea trebuie să abordăm această problemă. Aș dori să-mi spuneți foarte, foarte clar în răspunsul dumneavoastră ce considerați dumneavoastră că înseamnă plus valoare europeană și unde ați dori să aplicăm acest test, această definiție. De asemenea, ați vorbit de mai multe ori la bugetarea bazată pe performanțe. Conceptul acesta nu a fost abordată într-o manieră coerentă de către Comisie în bugetarea Uniunii Europene. Eu mă tem că putem ajunge așadar la o situație în care înlăturăm orice siguranță. Fermierii s-ar teme în fiecare an că plățile lor ar putea fi oprite dacă nu îndeplinesc anumite condiții și astfel s-ar putea ajunge la o creștere a numărului celor care se îndepărtează de acest sector. De asemenea, în acest raport se pare că există un fel de scepticism, cum că veniturile în agricultură sunt sub venitul din restul economiei. Nu pot comenta cu privire la celelalte țări, dar știu că în Irlanda venitul mediu este de 20.000 de euro în agricultură și în industrie este de 37.000 de euro. Deci agricultorii cumva sunt văzuți așa ca și cum ar avea un bani la saltea. Dar Curtea de Conturi știe că nu, nu așa stau lucrurile. Trebuie să subliniem faptul că mulți agricultori au venituri suficiente din agricultură. Dar nu se recunoaște faptul că vasta majoritatea acestor fermieri nu își doresc să aibă doar venituri suficiente, doresc să fie agricultor, dar veniturile nu le permit să câștige suficienți bani. De multe ori sunt forțați să vândă produsele lor sub prețul necesar producerilor. Trebuie să ne asigurăm că înțelegem mai bine situația. Aici, la Comisia pentru Agricultură, discutăm foarte mult despre nevoia de informare și de educare a consumatorilor și oamenilor din Europa cu privire la valorile PAC. Cred că ar trebui să începem în primul rând la nivelul instituțiilor europene la acest exercițiu de educare și informare, mai ales la Curtea de Conturi, pentru că există diferențe foarte mari între înțelegerea Curții de Conturi și ceea ce este important pe teren. Vă mulțumesc. Domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Figueridu. Aici aș dori să vorbesc despre reducerea numărului de exploatații. creșterea dimensiunii acestor ferme este de asemenea o problemă pentru că scade numărul de locuri de muncă. Producția agricolă ați spus că s-a stabilizat. Dar despre care țară vorbiți dumneavoastră? Ar trebui să-mi spuneți despre care, vorbi, care țară vorbiți cu stabilizarea producției, dar creșterea randamentelor, uh, profiturilor. Uh, ajutoarele acordate anumitor țări fondatoare, cu ar fi Franța, au scăzut. Atunci, în mod clar, anumite țări doresc să devină membre ale Uniunii Europene dacă câștigă bani. Și ați spus că măsurile de mediu nu sunt eficiente. Dar să nu uităm că în domeniul agriculturii se dorește o oarecare industrializare. Și atunci, în mod clar, există incoerență la nivelul PAC. Există o discrepanță între ceea ce constatați dumneavoastră și realitatea de pe teren a agricultorilor din Franța, de exemplu. Mulțumesc, urmează domnul De Castro. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să subliniez și eu câteva lucruri, nu înainte de a mulțumi cursii de Conturi pentru această prezentare. Dragi colegi, obiectivele sunt definite în tratate. N-am schimbat tratatul de la Roma obiectivul de apărare a intereselor uh, agricultorilor sunt definite în clar în tratate. Trebuie să facem noi eforturi suplimentare de a înțelege care sunt aceste obiective, nu-i nevoie. Apoi, vorbim de circa 54 de miliarde de euro pe an în acest domeniu al politicii agricole comune. Bun. Să ne amintim însă că uh, în anumite state membre, în anumite state, nivelul de cheltuieli în state, nu state membre, este uh, se cheltuiesc mult mai mulți bani. În Statele Unite, de exemplu, se depășesc 80 de miliarde de dolari. Apoi să ne gândim la numărul uriaș de agricultori de uh, agricultori. În uh, Europa sunt vreo 10 milioane de agricultori. În uh, Statele Unite sunt doar 2,5. Asta înseamnă de patru ori și ceva mai puțin bani dedicați acestui domeniu Uniunea Europeană față de ce se întâmplă în Statele Unite. Apoi, e adevărat că numărul agricultorilor scade, scade în mod fiziologic și nu patologic, pentru că scade din cauza scăderii veniturilor. Scade numărul activelor, scade venitul pe cap de locuitor, de aceea vrem uh, un PAC mai modern, mai inovator, folosind, folosindu-se instrumente inovatoare, pentru că trebuie să avem în vedere productivitatea sporită, care pe urmă va permite și plata unor salarii mai bune. Sigur că la nivel politic uh, Comisia, Consiliul și Parlamentul sunt acelea care trebuie să se asigure că viitoarea politică agricolă comună va reuși într-un mod care să, denature, să nu denatureze concurența, care să nu creeze un impact negativ asupra mediului și așa mai departe, deci astfel să atingă totuși obiectivele care sunt consfințite și stabilite în tratatul de la Roma. În rest, mă alătur ideii legate de avantajele pe care le, presupune planuri, le presupun planurile naționale. Există o mare dificultate la nivelul statelor membre uneori de a face o legătură între nivelul uh, planurilor naționale și celor, la nivelul celor regionale. Deseori, la nivel regional, aceste planuri naționale sunt fragmentate la nesfârșit. Mulțumesc. Domnul Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că am lipsit de la prezentarea raportului, dar l-am citit și aș dori să îl felicit încă o dată pe domnul Figueiredo pentru munca sa. Este important să înțelegem în mod coerent și legitim PAC. Dar sunt câteva întrebări care rămân deschise. Trebuie să revenim asupra lor pentru că uh, rămân anumite semne de întrebare cu privire la comunicarea comisiei, de exemplu. Se spune că trebuie să evităm renaționalizarea, dar aici avem nevoie de mai multă claritate. Dumneavoastră spuneți că forța planurilor naționale este certă, dar în același timp există mai multe obiective, mai multe niveluri la care avem anumite obiective. Dacă dorim să avem un trunchi comun al PAC, atunci ce facem? Putem decide să, să agreăm anumite niveluri de obiective la nivel național, dar atunci cele două se bat cap, cap, cap în cap, trunchiul comun și uh, aspectele naționale. Și atunci, ce opinie aveți dumneavoastră asupra acestor uh, decizii de natură strategică care trebuie luate? Mă vorbit și despre cofinanțare. În raport este foarte interesant acest aspect. Și înverzirea este o chestiune importantă. Comisia subliniază ecoschemele, noi, un sistem nou, practic. cu ecocondiționalitate consolidată și atunci va fi nevoie să însoțim schimbările din modelul agricol de toate aceste măsuri care să vizeze pe toți agricultorii. Regulile acestea noi sunt foarte interesante, dar în ceea ce privește cofinanțarea, nu trebuie să privim de vedere că e nevoie de plus valoare europeană, 100% pe bugetul Uniunii. În orice caz este foarte interesant și aș dori să știu care este punctul nostru de vedere cu privire la potențialul, uh, potențiala finanțare a acestor ecoscheme noi pentru a rezolva problemele care le-ați identificat. Dacă lăsăm agricultura să se desfășoare ca până în prezent, ce se întâmplă? Dacă o lăsăm pe piața liberă, eh, liberă, îmi cer scuze, ce se întâmplă? La anumit punct nu vom mai putea face ce trebuie. Tot vorbim despre competitivitate și productivitate, dar numărul de agricultori scade și, geografic vorbind, relieful se schimbă, se deșertifică în anumite zone. Nu trebuie să pierdem din vedere nici legătura dintre calitatea alimentelor și sănătate. În SUA și în Mexic, de exemplu, problemele de obezitate sunt din ce în ce mai mari, iar ele sunt legate strâns de calitatea alimentelor și de agricultură. Dacă luăm în considerare toate aceste elemente, vom putea vedea dintr-o perspectivă mai largă problema. Și atunci ajungem la problema subvențiilor publice. Ele trebuie să, îi însoțe, să se acorde tuturor fermierilor? Oare? Sau e vorba de instrumente diferite în funcție de tipul de agricultură? Toate aceste elemente sunt abordate într-o oarecare măsură în raportul dumneavoastră, dar nu. eu cred că ne nevoie o perspectivă mai largă. Și de multe ori se vorbește despre suveranitatea alimentară. Într-adevăr, trebuie să avem o, vide- o perspectivă globală pe aceste aspecte pentru a ține seama de suveranitatea alimentară. Mulțumesc! Domnul Flanagan. Mulțumesc mult. Când auzim uh, cifre cum ar fi reducerea de 22% pe parcursul la 5 ani în numărul exploatațiilor, nu trebuie să fie genul ca să dea seama că dacă continuă această tendință, vom ajunge la foarte puține ferme și foarte puțini fermieri. Am auzit că veniturile au crescut, dar nu ar trebui să ne surprindă pentru că în 22% reducerea exploatațiilor, atunci fermele care au rămas sunt mai mari și atunci oare acesta este motivul pentru care au crescut veniturile și pe viitor ce ne facem? vom garanta creșterea profiturilor, veniturilor, îmi cer scuze, prin reducerea și mai accentuată a numărului de ferme? La ora actuală există mii și mii de ferme care sprijină economia locală și mai departe. Oare asta este calea pe care ne vom îndrepta? Este chiar inevitabil? Și aceste fiind spune, mă întreb dacă Curtea de Conturi a făcut un studiu asemănător și uh, în pregătirea anterioarelor negocieri pentru PAC. Dacă s-a făcut un astfel de raport pentru PAC anterioară, atunci unde îl putem găsi? Mulțumesc. Domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc curții de conturi Trebuie să ne întrebăm ce ne dorim de la agricultor. Ce dorim ca industria agricolă și agro- agroalimentară să ne furnizeze? Răspunsul meu este foarte clar. După scandalul cu carne de cal, răspunsul este că mâncarea bună costă bani. Dacă nu plătești prețul care trebuie, atunci nu vei primi mâncare bună. Per total, în Europa, agricultorii produc hrană bună la un preț rezonabil. Nu cunosc nici unul care să fie chiar milionar. Și dacă sunt, atunci sunt milionari de dinainte să devină agricultori. Și apoi cu, fe- cu fermele au devenit uh, așa doar uh, hobiști. Cel puțin în zona mea nu există niciun fel de fermier, fermier mic sau de dimensiune, nicio fermă mică sau de dimensiune mijlocie care să supraviețuiască fără plățile directe. Fie sprijini fermierul plin, prin plăți directe, fie îl sprijini plătind mai mult la supermarket. Am auzit că cineva, că Matt a spus că uh, fermierii ar avea bani la saltea. Dar Matt, cred că banii din saltea au, uh, s-au terminat. Mai de mult se spunea această expresie și mai de mult poate că în țara dumneavoastră, Matt, poate că oamenii aveau uh, dreptate să nu aibă încredere în bani și să-și țină banii la saltea. Dar eu am fost în această comisie pentru agricultură deja de foarte multe, de foarte mulți ani și mereu ajungem aceeași poveste reducerea numărului de ferme, îmbătrânirea fermierilor, mai departe. Trebuie să ne întrebăm ce este cu această tendință continuă. Ea nu se termină niciodată. Da, putem vedea că mecanizarea agriculturii a avut un impact aici, există mai multe motive, mai multe, mai multe elemente aici, fermierii au devenit mai eficienți, dar tot acest lucru costă bani. Un element pe care nu analizăm însă este costul real pentru a menține pe linia de plutire o fermă. Ferma să fie eficientă, bine echipată și pregătită să facă față cererilor de producere de hrană și să fie și competitivă în același timp cu alte firme din afara Uniunii Europene. europene fermierii din Irlanda de Nord, de unde sunt eu, se îndreaptă spre necunoscut acum. Nu vom mai avea PAC. Ne îndreptăm pe o cale necunoscută. Guvernul britanic nu le-a spus ce sprijin vor primi. Li s-a spus că anul acesta sunteți în regulă, dar de la anul situația va fi diferită. Deci, iată, sunt foarte multe provocări majore și am repetat de multe ori în, acest, în această comisie. Eu nu aș dori ca fermierii din restul Europei să se descurce mai prost pentru că, Uniunea, ă, pentru că regatul ei nu mai este alături de ei. Să vedem care sunt investițiile din alte țări. De câte investiții, de ce fel de investiții e nevoie? Mulți ă, fermieri din sectorul lactatelor constată că ei nu mai doresc să participe la acest sector. Dacă nu există mângătoare automate, atunci ei nu vor participa la activitatea familială. Asta le spun fermierii părinților lor, că ei nu o să stea șapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an să vaci. Recent am fost în Brazilia și acolo există doi miniștri pentru agricultură, unul care se uită la fermele mari și unul care se ocupă de așa numitele ferme sociale. Ce ne dorim noi să fim aici în Europa? Asta este problema pe care trebuie să o abordăm și Asta este problema pe care trebuie să o analizăm. Nu mai trebuie să tot să îi distrugem pe fermier, să-i obligăm să concureze cu restul lumii, cu mâinile legate la spate, cu bariere birocratice imense și permițându-le în același timp tuturor celor azi în restul lumii să vină în Europa respectând alte standarde, mai simple. Practic, generația tânără nu are, alta, nu are de ales decât să părăsească sectorul. Doamna Schreier. Mulțumesc. Ce ne spunea nouă, ce am aflat noi vineri, domnul, domnul Toma ne spunea într-un interviu radiofonic uh, că nu e nevoie de bani de la politica agricolă comună pentru agricultori și așa mai departe. Foarte straniu. Agricultorii noștri poate că au mulgătoare automate, dar fără banii din, de la Uniunea Europeană să știți că părăsesc profesia. Dumneavoastră reprezentați Curtea de Conturi noi uh, ne bazăm pe cifrele pe care ni le prezentați. Domnul De Castro vorbea de inovare și spunea că este importantă și inovarea. Dar cum poți să faci inovare? Tot cu bani. Ar trebui să știm uh, care sunt cifrele acestea referitoare la inovare și în ce privește marile exploatații. ar trebui să avem o imagine mai clară despre ce se întâmplă în uh, o serie întreagă de state membre, cum este Danemarca și în alte state membre, managerii acestor mari exploatații, de exemplu. Câți bani primesc? Pentru că agricultorii de la exploatațiile mici au niște salarii deloc uh, semnificative, din ce aflu eu. Eu cred că trebuie să punem mereu accentul nu pe marile firme cu manageri care câștigă mult, ci pe micile exploatații, exploatațiile familiale. Apoi, definiția aceasta în ce privește o exploatație mică, iarăși poate trebuie clarificată. Mulțumesc. Domnul director din partea comisiei ar avea cuvântul? Sau reprezentanta comisiei? Doamna, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să las deoparte problemele cu privire la politici, obiective și date. La acestea vă va răspunde colegul meu. Eu am să mă refer doar la o parte a acestui document de briefing. La sfârșitul intervenției sare, curtea arăta că avem nevoie de un sistem de contabilitate solid. Sigur că suntem de acord cu asta. Asta este și ideea noului model, model de livrare pe care va propune Comisia pornind de la dezbaterea anterioară cu privire la schema plăților comune, în care unii dintre dumneavoastră vorbeați despre faptul că statele membre au complicat în loc să simplifice sistemul propus de instituții, păi tocmai aici găsim una dintre probleme. Sistemul acesta PAC este destul de complex, e foarte greu de găsit reguli care să se potrivească pentru toată lumea și e foarte greu de găsit reguli care să fie ușor de aplicat și de către toți beneficiarii. Și lăsăm la latitudinea statelor membre posibilitatea de a stabili ele regulile pe care le consideră cele mai potrivite pentru respectivul stat. Deci, abordarea asta one size fits all, abord, abordarea aceasta de tip uh, uniformă, nu merge aici. Aceasta e direcția în care ne îndreptăm și asta ar trebui să ducă la simplificare, pentru că statele membre vor fi acelea care vor stabili reguli potrivite pentru beneficiarii lor, reguli care se potrivesc mediului din statul cu pricina. And just to uh, then reply to Mr. Carty, because I think he's the only one who sort of talked about the new delivery. În ce privește noul model de livrare nu vrem ca pe viitor să oprim plățile către un agricultor dacă nu s-au atins țintele 100%. Nu aceasta este ideea. Vrem să se stabilească însă țintele la nivelul statului membru. Deci în noul model de livrare, relația va fi între comisie și statul membru, nu între comisie și agricultor. Comisia va fi aceea care va stabili noile ținte. Se va stabili și o relație între cheltuieli și rezultate, numai că nu, mai nu, nu, va, nu vom avea o relație directă cu fermierul, pentru că am văzut din trecut că sunt o mulțime de factori externi care afectează, poate, activitatea din fiecare fermă în parte. Prin urmare, țintele vor fi importante și nu fermele. Atingerea țintelor va, va trebui să fie obiectivul statului membru și nu uh, acesta nu va fi țintit, nu va fi, uh, nu se va concentra doar pe fiecare fermă în parte. Comisia așadar vede lucrurile cu ochi buni și va avea un uh, rol important de jucat în uh, acest nou model de livrare și în propunerea legislativă pe care o avem acum în pregătire. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc uh, și eu, domnule președinte, că mi oferiți posibilitatea de a face câteva observații cu privire la orientările generale din acest document. Colega mea a lăsat deoparte câteva lucruri foarte importante. Modelul acesta de livrare nou pornește de la o chestiune foarte importantă, și anume obiectivele, și asta ne face să revenim la o sub, un subiect, uh, la subiectul anterior. Există diferențe de abordare în statele membre, în ce privește politica agricolă comună. Obiectivele de care vorbim nu vizează uh, veniturile fiecărui agricultor în parte, ci vizează posibilitatea ca statele membre să își diferențieze, să își nuanțeze abordările în funcție de randamente, în funcție de prețuri, să vină cu sisteme de exemplu acolo unde prețurile scad, să uh, reducă puțin presiunea asupra agricultorilor. Important este să existe suficientă flexibilitate pentru a putea să uh, fim mai eficienți iar performanțele să fie măsurabile, să fie și ușor de măsurat, ca să fie limpede ce are fiecare de făcut. S-au ridicat probleme cu privire la sprijinul pentru veniturile întreprinderilor. Tocmai aceste măsuri sunt, oferă ocazia de a Uh, face ceva și în acest domeniu. Pe de altă parte, trebuie să ne bazăm pe date concrete, fără de care n-ai cum să faci o evaluare corectă a atingerii obiectivelor. Sunt multe elemente în lumea reală în care există diferențe clare între date și opinii. Dar aici datele și opiniile se apropie foarte mult. Sectorul agricol nu este un sector în care veniturile cresc spectaculos. Altfel nu avem cum să explicăm uh, faptul că acest sector e un sector din care, spre deosebire de practic toate celelalte sectoare, lumea pleacă cu, într-un ritm accelerat. Și aici, cred că opiniile reflectă perfect datele și în acest domeniu discutăm de multă vreme, de 15 ani, cred, cu curta, despre ce ar trebui să fie punctul nostru de concentrare. Ce anume vrem să, ne, să stabilim aici? Ce vrem să creștem? Veniturile fiecărui agricultor în parte sau ă, atingerea anumitor obiective? În anexă, în documentul dumneavoastră, se spune că, practic, trebuie să ne concentrăm pe creșterea veniturilor individuale ale persoanelor care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. Obiectivul politicii agricole comune nu este însă acela de a aborda probleme care țin de domeniul național, de competențele naționale. Or, fiscalitatea ține de politicile naționale, schemele de, pens- de pensii care până la urmă de multe ori stabilesc, determină părăsirea sau rămânerea în uh, domeniul agricol al multora dintre agricultori, țin de resortul național. Și am mai spus-o în fața comisiei și în fața curții că acuzațiile că plățile directe au un impact negativ asupra prețurilor nu este bazat pe fapte, pe date concrete și v-aș invita să aveți în vedere uh, o recentă, un recent număr al uh, publicației agricole a Uniunii Europene pentru a vedea care sunt cifrele concrete. Eu un, uh, chiar o, un, uh, o publicație foarte recentă. Uh, iar în ce privește țintirea sprijinului, iarăși trebuie să ne punem întrebarea ce vrem să țintim, fiecare agricultor în parte sau terenul, pământul. Trebuie să analizăm în primul caz ce face fiecare agricultor în parte. Dacă ne concentrăm pe uh, hectar, pe zonă, atunci e mai ușor de făcut legătura cu mediul, cu activitatea economică din mediul economic, nu numai uh, mediul natural. Există ferme cu o performanță de mediu excelentă, dar chiar și așa nu reușesc să-și facă, dar, în ciuda faptului că au o minunată performanță economică, nu reușesc să, aibă, să câștige suficient încât să rămână pe piață. Și invers. Din discuțiile pe care le-am purtat în cursul consultării publice cu privire la viitorul politicii agricole comune, am văzut că majoritatea exemplelor pozitive pe care le-am identificat, unde se arată că putem permite mai multă subsidiaritate, eh, simplificarea s-a datorat modernizării celor mai bune practici și în același timp s-a văzut foarte clar că aici au crescut eh, performanțele și economice și de mediu. Am organizat și o conferință în decembrie anul trecut pe această temă și în documentele pe care le puteți accesa din acea conferință uh, există foarte multe documente, foarte multe date în acest domeniu. Deci putem să avem o abordare țintită pe viitor, țintită foarte clar și în legătură cu obiectivele. Ce se vede din evaluarea de impact pe marginea propunerilor și din comunicare se vede efortul nostru de a oferi o abordare echilibrată la nivelul dimensiunii de mediu, economice și sociale a viitoarei PAC. În ce privește aspectele de mediu ale politicii, avem o evaluare care este publică, arătă, care arată foarte clar că uh, am uh, avut succese mai mari în domeniul mediului decât în domeniul de, în domeniul economic decât în domeniul mediului, chiar dacă nu există totuși niște uh, probleme majore nici la nivelul mediului. Există și un studiu la nivel internațional care arată că în baza unui da, set de date extrem de dens, care analizează nivelul plăților pe, din sectorul din pilonul 1, din pilonul 2, nivelul sărăciei, statisticile din domeniul sărăciei de la nivel național, uh, toate datele acestea arată că politica agricolă comună are un impact pozitiv peste tot asupra creșterii creșterii locurilor de muncă, sărăci, reducerii sărăciei și că există o asociere clară între PAC și sprijinul de cuplat. Și am să mă opresc referindu-mă nu numai la aspectele globale ale acestei prezentări, ci și la aspectele punctuale. După uh, ce vom publica propunerea, vom putea clarifica mai bine care trebuie să fie obiectivele, cum să le putem măsura, cum să le țintim mai bine și care va fi plus valoarea acestei viitoare politici agricole comune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor și domnilor! Ne rămâne din ce în ce mai puțin timp domnul Hausling jumătate de minut și domnul Des o jumătate de minut. Äh, Comisia ne spune cât de frumoasă va fi noua politică agricolă comună, cât de mult strălucește deja acum acest, uh, această propunere de regulament. Totuși mă miră când spuneți concret că uh, uh, că PAC reglementează nimic altceva decât relația dintre statele membre și Uniunea Europeană. Nu înțeleg. Păi, dumneavoastră, dumneavoastră încercați să, să creați regulamente europene, dar în același timp faceți referire la fiscalitate și alte competențe naționale. E ca în, e ca în uh, concursul acela dintre, uh, uh, dintre iepure și și broasca țestoasă. Da? Deci, uh, practic, uh, punem egalitate între standardele europene și alte standarde. Uh, recent am venit din Brazilia, unde am fost cu Comisia pentru Agricultură. Acolo am observat ce înseamnă o fermă familială. Da, o familie mare are 180 de hectare. Pardon, 180 de mii de hectare. Deci, Eh, nu putem să comparăm mere cu pere. Da? Deci, eh, haideți să nu mai vorbim doar despre distribuirea unor, unor bani din bugetul european, haideți să vorbim despre ce impact au acei bani. Mulțumesc și domnule Des acum. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Nu de multe ori sunt de aceeași părere cu colegul Häusling, dar de data asta sunt, chiar sunt. Ar exista mult mai puțină birocrație pe noua propunere a Comisiei Europene, eh, birocrația să știți că se realizează în statele membre. În eh, țara mea sunt 16 legislații în agricultură. Eh, politica agricolă comună, practic nu o să mai fie o politică comună agricolă pentru că nu mai, nu mai are elemente comune. Eh, sigur că simplificarea probabil ar face redundante vreo 40% în efectivele care la comisie se ocupă de implementarea politicii agricole comune. Eu nu pot de aceea să eh, votez în favoarea unor astfel de propuneri, pentru că aceste propuneri nu vor rezolva problema agriculturii în Uniunea Europeană. Și dacă eh, să știți că dacă am ascultat azi pozițiile Curții de Conturi Europene și poziția Comisiei, să știți, mai mult mă tem de Comisie azi decât de Curtea de Conturi Europeană. Îmi pare foarte rău, dar am impresia că orice face Comisia greșește. Dacă o ia la stânga, a greșit grav. Dacă o ia la dreapta, la fel de grav. Undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. discuția de astăzi cred că ar trebui să se bazeze pe date. Și în răspunsul dumneavoastră la toate aceste intervenții, nu trebuie să intrați în detalii, ci să, prezent, să faceți o prezentare succintă. Mulțumesc foarte mult tuturor celor din sală pentru observațiile lor. Am să spun eu câteva lucruri, după care, dacă îmi permite, domnule președinte, îi voi da cuvântul colegului meu ca să adauge și el ceva. Mai întâi, am să pornesc de la următoarea idee. Voi spune cele pe care le-am de spus în deplin respect față de punctele dumneavoastră de vedere. Dumneavoastră reprezentați poporul european, sunteți aceia care veți da contur viitoarei politici agricole comune, deci cu tot respectul pentru rolul dumneavoastră extrem de important și de relevant. Chiar dacă o să vi se pară că sunt cam abrupt, am să vă spun următoarele. Uh, unii dintre dumneavoastră spuneau că documentul nostru are caracter politic. Nu, nu e un document politic. E un document în care reiterăm observațiile, recomandările pe care le-am mai făcut în activitatea noastră de auditori, în rapoartele pe care le-am transmis către Parlamentul European, remarcele pe care le-am făcut și ca urmare a deplasărilor în statele membre de către auditorii noștri ca să vadă cum stau lucrurile la fața locului, în realitate. Nu știu dacă suma pentru PAC este mică sau mare. Nu e rolul Curții de Conturi a Uniunii Europene să spună dacă e o sumă mică sau mare. Ceea ce putem noi să spunem este dacă în cadrul PAC politica Uni Uniunea Europeană uh, este că în Uniunea, în Uniunea Europeană se cheltuiesc circa 79% din buget pentru PAC. Că e mult, că e puțin, asta e opinie. Opinia dumneavoastră care vă permite să aveți o opinie. Nu pot eu însă să-mi permit acest lucru în calitatea pe care o am eu, și anume aceea de auditor. În al doilea rând, avem nevoie de mai multe date statistice, spuneți dumneavoastră. Și aici nu sunt tocmai în dezacord cu dumneavoastră. La nivelul veniturilor agricultorilor, cred și eu că datele statistice, datele statistice sunt întrucâtva vulnerabile sau insuficiente. Dar nu e nevoie de mult mai multe statistici. Nu de asta e nevoie. Ce aș, ce aș ruga eu, legiuitorul, ar fi să fie mai atent la statistici atunci când își dă acordul pentru viitorul, viitoarea politică agricolă comună. Fiți atenți, vă rog, la datele statistice și nu vă bazați pe ideile preconcepute pe care le-ați putea avea. Uitați-vă la datele concrete, uitați-vă la cifre și în baza datelor concrete, în baza cifrelor, luați decizii politice. Acum, unde sunt de găsit datele noastre? Toate datele pe care le găsiți în documentul nostru provin din surse punctuale. Dacă nu e clar pentru dumneavoastră care sunt aceste surse, le putem clarifica noi. dar sursa este prezentă de fiecare dată când cintăm o cifră. Sursa este și ea menționată. Apoi, v-ați mai referit la plusvaloarea europeană. Curtea Europeană nu are o definiție a plusvalorii europene. Așa ceva nu intră în competențele curții să stabilească ea nu ne ocupăm noi de stabilirea conceptelor principale din gestionarea Uniunii Europene. Și în documentul anterior, cu privire la viitorul finanțelor europene, am arătat clar că plusvaloarea europeană este un concept care trebuie adoptat de către legiuitorul european, nu îl stabilește curtea. Deci, în momentul de față, conceptul acesta nu este clar, legiuitorul are rolul de a clarifica acest concept. Mi-a spus cineva că am dat dovadă de optimism în ce privește noul model de livrare și în ce privește noile planuri strategice naționale. Nu. Nu sunt nici optimist și nici pesimist. Aștept să văd propunerile concrete ca să mă pot pronunța în legătură cu modul în care vor fi create aceste planuri strategice naționale, care va fi rolul comisiei, cum va arăta cadrul de performanță, cum, ce va conține el în viitor pentru politica agricolă comună. Deci, politic, poziția mea pe tema aceasta deocamdată nu e nici optimistă, nici pesimistă, este următoarea. Aștept să văd cum vor arăta aceste propuneri. În ce privește finanțarea publică a fermierilor, soluția propusă este una dintre, este una dintre soluțiile posibile. Nu știu eu dacă e cea mai bună. Ce arătăm noi în documentul nostru cu privire la plățile de bază este că se pot identifica mai multe mecanisme pentru a răspunde la aceste probleme. Și în acest domeniu, politica agricolă comună este una dintre soluții. Dar tot noi arătam în propunere, în raportul nostru privind schema plăților de bază, este că vedem puțină degresivitate aici și asta, din punctul nostru de vedere, e o problemă. Mai spunea cineva că nu ne-am referit la mediu. Ba da, ne-am referit. Sigur, prezentarea mea a fost succintă, dar există în document un capitol întreg dedicat uh, acestui subiect în document. E vorba de contribuția politicii agricole comune la problemele de mediu, la prezervarea mediului și așa mai departe. Și acum, domnule președinte, îngăduiți-mi să-i dau cuvântul, dacă se poate, colegului meu pentru câteva minute. Regarding... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește protecția mediului, um, documentul um, are o întindere de 30 de pagini, deci nu cuprinde prea multe pagini despre mediu, dar menționează două provocări la adresa mediului în Europa, care cred eu sunt relevante. Mai, mai întâi uh, constată că politica agricolă comună nu contribuie uh, în mod suficient la uh, realizarea obiectivelor de mediu și de luptă împotriva modificărilor climatice. Tocmai de aceea, raportul solicită alinierea PAC cu uh, politicile de climă și de mediu. Deci aici mai încape loc de îmbunătățire. În ce privește datele și statisticile, cred că sunteți de acord că avem, într-adevăr, la dispoziție o cantitate uriașă de date, dar problema este calitatea și relevanța acestor date pentru uh, urmărirea îndeplinirii obiectivelor uh, PAC. Obiectivele uh, PAC uh, din tratat trebuie traduse în elemente de legislație concrete, iar acestea folosesc uh, indicatori pentru măsurarea rezultatelor obținute de multe ori însă eh, rezultatele, eh, rezultatele eh, nu sunt mai, mult mai bune decât indicatorii și modul cum au fost aceștia folosiți. Tocmai de aceea, în anumite subdomenii avem nevoie de alte date sau date suplimentare. Am analizat, de pildă, trendul privind veniturile în sectorul agricol aceste date, de pildă, ne provin de la uh, Eurostat uh, și sunt furnizate prin intermediul Comisiei Europene. Noi am arătat în rapoarte anterioare că există probleme care afectează calitatea acestor date, dar sunt cele mai bune date pe care le avem la dispoziție. Asta e. Mulțumesc mult. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon, din păcate. Można powiedzieć, że miał Pan dzisiaj swój dzień Komisji Rolnictwa. Bun. Iată, n-a fost ușor pentru noi să trecem prin, prin aceste două dezbateri foarte importante. Dar, de fapt, nu am făcut altceva decât să formulăm niște întrebări pentru continuarea acestei dezbateri. Însă, trebuie să încheiem aici dezbaterea pentru că n-am stabilit uh, dinainte un timp limită pentru intervenție, iată că am întârziat. Ne-am rămas însă puțin timp și pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea rapoartelor, mulțumesc celor care au intervenit și mulțumesc și comisiei prin reprezentanții săi care uh, a reacționat. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi și anume bugetul 2019, uh, mandatul de negociere pentru negocierile tripartite. Ramon Luis Varsal, Valcarel Siso este eh, raportor de aviz. Iată ce nume frumos, niciodată nu l-am văzut scris complet. Deci, raportul, eh, pentru raport eh, este responsabil pe fond Comisia pentru Bugete. Evident că această comisie va redacta raportul pre, pentru rezoluția Parlamentului ca, prin care să fie definit mandatul pentru negocierile tripartite vis-a-vis -vis de bugetul 2019. Proiectul pentru bugetul 2019 va fi prezentat de comisie în luna mai și 21 iunie este termenul pentru depunerea mandat, amenamentelor în Comisia de Bugete. Pentru noi, uh, raportor este domnul Siso, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și pentru cuvintele foarte amabile cu privire la numele meu, care sunt și din partea tatălui și din partea mamei, numele meu de familie. Să trecem la treabă. Avizul nostru este foarte important pentru comisia noastră, pentru că e vorba de bugetul pentru 2019. În textul nostru se sublinează rolul agriculturii europene pentru a atinge obiectivele principale ale Uniunii. Avizul de asemenea apără nevoia unei stabilități de buget în agricultură, respingând orice fel de reducere în 2019. Este esențial să apărăm uh, bugetul în acest sector, mai ales ținând seama de volatilitatea din acest sector în ultimii ani. În proiectul de aviz mai subliniem un lucru ceva ce am făcut de fapt de-a lungul mandatului meu. Nevoia de măsuri pentru a combate efectele embargoului rusesc. Dorim să se prelungească ajutoarele care se încheie pe 30 iunie 2018, pentru că acest embargo afectează în mod serios toate exporturile europene. Aș dori să mai reiterez în acest aviz și faptul că uh, noi, de la Comisia Agri, trebuie să ne gândim la posibilitatea de a transforma aceste măsuri excepționale în măsuri structurale. În opinia noastră, nu ni se pare că Rusia va înlătura embargoul. Din potrivă, chiar, îl va continua. Am considerat că este important să păstrăm discuțiile de pe marginea acestui aviz și în uh, contextul discuțiilor pentru noua PAC. De aceea aici mă refer la o rezervă pentru situațiile de criză cu caracter plurianual care să fie dez, uh, decuplate de plățile directe. E nevoie de voință politică în mod imperativ în acest domeniu ca să atingem acest obiectiv. E nevoie de mai multe în uh, ceea ce privește, de mai multe măsuri în ceea ce privește rezerva respectivă. De asemenea, invităm statele membre să consolideze măsurile de sprijin pentru renoirea generațiilor în agricultură. De asemenea, dorim să ne arătăm îngrijorați față de consecințele pe care le are un posibil eșec al negocierilor Brexit în contextul bugetului 2019. Domnilor și domnilor, iată câteva dintre aspectele cele mai importante pentru comisia noastră. Sunt uh, foarte interesat să văd care sunt amenamentele dumneavoastră sunt sigur că vom avea cel mai bun text posibil. Și acum voi fi uh, atent la ce um, comentarii și întrebări aveți ca să putem îmbunătăți împreună acest aviz. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Mamy już zgłoszenia. Mulțumim foarte mult. Avem deja înscriși pe lista vorbitorilor câțiva colegi. Primul dintre aceștia a fost domnul... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Denano m-a rugat să mă exprim în, în uh, numele său. El este raportul din umbră de la SD. La neatul 1 dorește să se adauge mențiunea echilibrului social. La neatul 2, noi nu ne referim aici doar la menținerea bugetului, la stabilitatea bugetului, ci și la dimensiunea sa să nu uităm și nici mențiunile care vizează acordurile comerciale internaționale, dar aici variabila prin care se ajustează aceste tratate este din nefericire agricultura. La liniatul 5, apoi, domnul Donano dorește să menționeze faptul că Brexitul nu trebuie să aibă un impact asupra bugetului pe 2019, deoarece Regatul Unit s-a angajat să își onoreze obligațiile financiare până la sfârșitul CFM-ului actual. La aliniatul 6, domnul Delano este de acord cu acest aliniat, constată lipsa de utilitate a actuale rezerve, pentru că această rezervă are rolul de a rezolva criza, a, crizele din agricultură. E nevoie de un program de plăți contraciclice. Asta își dorește domnul Delano. La aliniatul 7, domnul Delano consideră că textul este bun și mai dorește să introducă și sintagma de culturi în favoarea mediului, de exemplu rotația legume, legumelor și um, plantelor furajere. La șapte ar dori domnul Delano câteva aspecte menționate în acest sens. Și acum, dacă îmi permiteți, trebuie să merg la altă întâlnire unde întârziu. Dar fără îndoială vom uh, ține seama de uh, comentariile raportorului și la celorlalți. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Are cuvântul doamna Catainen. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să mulțumesc raportorului pentru un aviz echilibrat care include elemente relevante precum sprijinul pentru fermierii tineri și sprijinul pentru viitorul agriculturii europene. Sunt de acord cu autorul că bugetul pentru agricultură în circunstanțele eh, prezente nu poate fi redus. Veniturile fermierilor eh, sunt eh, de doar 40% din venitul mediu. În plus, embargoul de import pentru produsele rusești trebuie să continue. Înțelegem și asta, dar țările din regiunea Baltică suferă din această pricină. Există și alte uh, cauze din care, de pe urma cărora suferă uh, fermierii. Uh, în 2015-2016 uh, a fost epuizată rezerva de lapte praf din Uniunea Europeană, uh, ceea ce a, uh, a avut un impact sever asupra prețului produselor lactate. În Finlanda, recent s-a operat o reducere, o scădere a prețului pe litru de lapte cu 2,5%, este un cam, 2,5 cenți, pardon, este uh, un fel de lovitură de grație pentru fermierii din sectorul procesării laptelui. Trebuie să găsim așadar so- soluții pentru uh, a ieși din acest impas. Acum au, nu mai există nici uh, subvențiile pentru lapte, deci trebuie ca eh, fermierii să găsească eh, soluții individuale pentru situația în care se află. Dacă evaluăm eh, daunele pe care le-ar putea produce alte ajutoare pentru sectorul lactatelor, eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe, prevenirea riscurilor în viitor domnul Viegas. Nu vreau să repet uh, prea multe din cele spuse de antivorbitorii mei, îi susțin în uh, punctele de vedere. Important este pentru mine ca uh, în centrul noi politici agricole comune să stea veniturile pentru agricultori aceste venituri sunt relevante, pentru că ele au scăzut în ultimii ani în ciuda injecțiilor masive de uh, sume din bugetul Uniunii Europene. Se spune și că cheltuim mult prea mult pentru Uniunea Europeană pentru politica agricolă comună. Și în ciuda acestor subvenții și plăți directe, veniturile nete ale agricultorilor scad față de uh, cele ale uh, cetățenilor din alte branșe, din alte industrie. Este inacceptabil așa ceva și uh, este o situație care trebuie rezolvată. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca pe viitor să creștem veniturile din agricultură, pentru că altminte nu vom mai avea tineri fermieri și practic vom opri, eh, vom sista producția eh, agricolă. Trebuie să refacem așa de cadrul de reglementare, condițiile, premisele pentru eh, activarea tinerilor fermieri. Realitatea arată foarte clar cât de labile sunt instrumentele actuale prin care se propune eh, înlocuirea contingentelor de producție care au păstrat totuși prețurile în limite cât de cât stabile. Acum însă prețurile la produsele agroalimentare scad eh, continuu și eh, practic nici nu există cum să crească veniturile în agricultură, veniturile fermierilor vor scădea și ele în viitor. De aceea, ar trebui să uh, facem uh, astfel încât uh, oscilațiile prețurilor să fie reduse, să fie stabilizate prețurile. Da? Aceste oscilații de prețuri nu mai sunt legate de riscuri climatice, sunt doar niște oscilații induse politic. Da? Deci, de pildă, embargoul sovietic, spune vorbitorul, riscurile din, din țări terțe sunt niște riscuri externe care nu au nicio legătură cu agricultură. Este vorba de riscuri politice. Ele sunt cele care generează oscilațiile mari la prețurile produselor agroalimentare. Iar dacă politicul este cel care cauzează pierderile sau oscilațiile, atunci uh, aceste uh, pierderi nu trebuie neapărat compensate din bugetul pentru agricultură. Atunci trebuie ca uh, din, prin măsuri politice să se revină asupra acestor oscilații. Deci prea mulți fermieri au căzut victimă acestor oscilații și acestor riscuri. Deci riscurile politice trebuie distinse foarte clar de riscurile de sănătate, riscurile climatice, riscurile de mediu. În consecință, pentru riscuri politice, haideți să există o compensare din bugetul general al Uniunii Europene. De pildă, acordul Mercosur a dus imediat la o scădere a prețului la carne fermierii de producători de carne nu au fost deloc responsabili pentru așa ce, de așa ceva și n-au avut decât să reacționeze prin măsuri disperate de contracarare. Dau cuvântul domnului Heisner din partea Comisiei Europene. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. voi avea, face niște remarci uh, foarte generale, pentru că știți că pe 27 mai oricum vă vom uh, prezenta propunerea noastră de buget uh, pentru 2019. Totuși, în legătură cu plățile directe, pot să vă spun că viteza noastră de croazieră rămâne aceeași. O mică modificare va apărea în legătură cu solicitarea unor state membre de a transfera anumite sume de la eh, agricultură eh, la dezvoltare, dar eh, prevederile bugetare sunt suficiente. Iar în ce privește măsurile de piață, deocamdată nu observăm să existe vreo dificultate majoră pentru 2019. Evident, rămânem vigilenți în a observa evoluțiile și dacă ceva se întâmplă, ceva neprevăzut s-ar întâmpla, Uh, vom putea să reacționăm. Dar deocamdată, după cum spuneam, nu există indicii în acest sens. În ce privește uh, plafonarea, uh, disciplina financiară va restabili rezervele pentru criză, care vor fi incluse în nou proiect de buget. Am notat uh, comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de dezbaterea pe tema regulamentului Omnibus. Iar când vom face propunerile pentru noul CFM și mai târziu pentru noua politică agricolă comună, sper să uh, constatați și dumneavoastră că uh, considerațiile și sugestiile noastre au fost integrate în aceste proiecte. În ce privește dezvoltarea rurală, angajamentele sunt uh, probabil uh, aceleași ca înainte, dar 19 va fi însă un an în care uh, proiectele și programele sunt în curs de derulare și deci vom avea mai ales plăți de executat. Asta înseamnă că statele membre trebuie să-și aducă contribuțiile în timp util. Vă vom transmite cifre exacte uh, odată ce vor fi disponibile. Unele comentarii specifice vis-a-vis -vis de proiectul noastră de rezoluție. La punctul 4, implementarea uh, măsurilor uh, excepționale pentru sectorul legumelor și fructelor, înțelegem criticile pe care le formulați, dar deocamdată nu este prevăzut să păstrăm aceste măsuri. Este al patrulea an al embargoului rusesc și feedback-ul pe care l-am primit din partea, partea sectorului fructelor și legumelor este unul pozitiv. Fermierii au găsit căi de a ocoli în desfacerea produselor lor embargoul rusesc. Așadar, modificările structurale, dacă sunt necesare, vor fi operate la dezvoltare rurală, dar uh, nu neapărat uh, în măsura în care s-a cerut. În ce privește uh, din contextul Brexitului, ați auzit că bugetul pentru 2019 este practic un buget care afectează 28 de state, care, care este executat de 28 de state membre. Da? Avem speranța că asta va și rămâne așa. Dacă și în cazul în care negocierile pentru Brexit ar eșua sau s-ar întâmpla ceva neprevăzut, știți că avem posibilitatea și chiar obligația să eh, revenim cu un buget rectificativ pentru 2019, dacă va fi necesar. propunerea, v-am, v-am uh, menționat deja propunerea pe care o vom face pentru, uh, cu privire la criză, rezerva pentru situații de criză. La punctul 7, dumneavoastră sugerați uh, noi măsuri în cadrul politicii. Comunicarea Comisiei privind noua politică agricolă comună cuprinde deja unele din aceste măsuri, dar încă o dată vă spun, la sfârșitul lunii mai veți regăsi Uh, în, în propunerea pentru noua PAC și tinerii fermieri și alte aspecte pe care dumneavoastră le-ați reclamat aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi, domnule director. Și acum dau cuvântul raportorului încă o dată. Sí, muchísimas gracias, señor. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor Raportor din umbră, precum și tuturor celorlalți eurodeputați care au intervenit în dezbatere. Prin amendamentele dumneavoastră nu vom face decât să îmbunătățim și să îmbogățim avizul nostru cu toate îngrijorările pe care le putem exprima noi aici, la Comisia pentru Agricultură, care nu pot fi altele decât acelea de a apăra pe agricultorii noștri și pe cei care cresc animale. E nevoie de un buget adecvat, în așa fel încât fermierii să-și poată continua munca. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este de 27 aprilie. Pe 20 iunie vom vota și Comisia pentru Bugete va vota pe 28 iunie. Am terminat ordinea de zi pe azi. Cred că astăzi am avut foarte multe oportunități să discutăm niște lucruri pe care trebuia să le discutăm. Sunt chestiuni care ne-au dat de gândit. Ne revedem mâine la ora 9 cu voturi. Vă rog să nu uitați să veniți cu cartelele de vot apoi după masa, ne vom întâlni cu parlamentele naționale și vom începe la ora 14. Da, la ora 14, mâine după masă, vă rog să nu pierdeți din vedere acest lucru. Vom încerca să vă trimitem și un e-mail. Vă urez o seară plăcută. Se încheie ședința, ne revedem mâine la nou. Mulțumesc!